Okay. Good afternoon. Good afternoon to you all, dear colleagues. Um... Dragi colegi, bună ziua. Mă simt uh, un pic ca în prima zi la școală, dar o să trec și peste asta. Bună ziua, vă spuneam, dacă nu aveți comentarii, considerăm că se adoptă agenda, dacă nu există obiecții. Și, în primul rând, vreau să vă spun bun venit aici la prima întâlnire a EMIS. Sunt convinsă că vom avea un an uh, plin cu rezultate și vom avea audieri foarte interesante pentru noi. Bineînțeles, așteptăm și rezultate și un raport pe măsură la sfârșit. După cum știți, prima întâlnire a EMi s ar fi trebuit să aibă loc pe 22 martie, însă uh, din cauza uh, tragicelor evenimente care au avut loc la Bruxelles în acea zi, a trebuit să anulăm ședința. Bineînțeles, puteți să înțelegeți că uh, nu eram în stare să pronunț nici două cuvinte corect în acea zi. De asemenea, ne vom asigura că această anulare să nu schimbe și să nu afecteze calendarul anual al întâlnirilor pe care le avem programate pentru emis. Interpretarea este disponibilă în 15 limbi uh, în profilul lingvistic al comisiei noastre. Întâlnirea este transmisă pe internet uh, în direct pe IP website sau pe Europarl TV și ținând cont de faptul că politica Parlamentului este aceea de a nu mai uh, avea documente pe hârtie, toate acestea sunt disponibile electronic. Întâlnirea, deci, deciziile coordonatorilor de pe 10 și 16 martie sunt în dosarul dumneavoastră și se consideră a fi adoptate și vor fi disponibile pe internet pentru a asigura transparența de plină a acestui proces. V-aș atrage de asemenea atenția asupra faptului că suntem o comisie nouă ne-am uh, strecurat cu dificultate prin calendarul uh, de lucru al Parlamentului și veți vedea din când în când că avem întâlniri programate joi după masă, așa cum se întâmplă și astăzi. Știu că nu este ușor, dar sper să vă faceți timp în uh, programul dumneavoastră și să vă organizați cu zborurile pentru a fi prezenți, pentru că avem un an foarte intens și prezența dumneavoastră este esențială. Întâlnirea constitutivă de pe 22 martie. Aveți uh, procesul verbal în dosar. Dacă nu există obiecții, se consideră adoptat. Și dacă sunteți de acord, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă rog. Da, mulțumesc, doamna președintă. Vreau să vă spun că nu am interpretare în daneză astăzi și sper că acest lucru să nu se repete pe viitor. Mi-aș dori să am interpretare în daneză. yes, you could use Dutch. da, puteți utiliza olandeza. Eu înțeleg un pic de daneză. Yeah. We'll take that with us. Um, uh... Vom ține cont de acest lucru. După cum spuneam că am intrat ultimii în programul uh, de lucru al comisiilor, că toate ne-a fost greu să avem uh, un moment, un interval disponibil și de asemenea și cu sările avem dificultate și de asta depinde, bineînțeles, și numărul de cabine disponibile, dar vom ține cont pe viitor pentru ca toată lumea să dispună de interpretare în limba sa maternă. Dacă sunteți de acord, trecem la punctul 4 acum, schimbul de opinii cu reprezentanții Comisiei Europene de la DG Grow, DG Clima și DG Envy. V-aș atrage atenția însă înainte asupra unui punct important – Începând cu următoarea ședință, vom avea audieri um, cu legătură directă cu această comisie de anchetă. Însă nu este vorba de uh, ce se va întâmpla astăzi. Este vorba astăzi de un program de lucru obișnuit. Avem un schimb de opinii cu reprezentanții comisiei de la uh, direcțiile generale, mai multe direcții generale din comisie și trebuie să um, S-ar putea, bineînțeles, să ne reîntâlnim probabil și la următoarele ședințe într-un cu totul alt context. Însă, în ziua de astăzi, suntem pe picior de egalitate pentru a ne începe cu bine lucrările în comisia noastră. Avem două ore la dispoziție pentru acest schimb de opinii și nu este felul meu de a fi, dar voi încerca să fiu un președinte un pic mai strict cu timpul. Acest lucru va fi important nu neapărat astăzi, dar atunci când vom ajunge la acele așa numite audiere ale martorilor, pentru că atunci metodologia utilizată va fi foarte importantă. Și acum aș vrea să vă prezint pe primul vorbitor. Uh, vom avea trei discursuri, după care vom trece la întrebări. Deci uh, vreau să-l prezint pe domnul Peltomachi, care este vicedirector general de la DigiGrow și care ne va prezenta ultimele evenimente de la uh, modificarea regulamentului Euro 5 și 6. Dumneavoastră ne veți explica care a fost procesul care a fost ales și în ceea ce privește reforma sistemului de omologare de tip și uh, veți clarifica rolul Comisiei și al statelor membre pentru implementarea acestei legislații și răspunsul dat uh, la criza Volkswagen. Aveți cuvântul pentru 20 de minute, domnule Peltomachi, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, domnilor și domnilor vicepreședinți, domnilor și domnilor uh, deputați, membrii acestei comisii de anchetă. Nu pot să vă spun că este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici dar cred că putem spune că suntem pregătiți pentru a ne aduce contribuția la munca și lucrările comisiei dumneavoastră. Așa cum a spus și doamna președintă, voi ține cont de cererile pe care le-am primit, trecând în revistă situația actuală, ce s-a întâmplat din 2007 până acum, de când s-au adoptat cele două regulamente Euro 5, Euro 6. Și După aceea vom ajunge și la acea procedură de încercare în condiții reale. Și am să explic de ce s-a ales uh, sistemul de reformă al omorăgării de tip și care este abordarea cea mai bună din punctul de vedere al Comisiei pentru a avea un tratament bun al emisiilor. De asemenea, RDE-ul deci, uh, sistemul de testare a emisiilor în condiții reale nu trebuie văzut în separat, ci ca partea unui pachet mai mare pentru a avea, per total, un sistem mai robust și de încredere, pentru că asta așteaptă cetățenii de la noi, în primul rând. Voi clarifica și rolul Comisiei în ceea ce privește întărirea legislației UE pe tema emisiilor și răspunsul pe care l-am dat față de criza Volkswagen. Este esențial să înțelegem foarte bine care sunt rolurile Comisiei pe de o parte și a statelor membre pe de altă parte pentru a implementa legislația actuală. Dacă îmi permiteți, voi începe prin a spune câteva cuvinte în legătură cu cadrul de omologare de tip UE și felul în care funcționează la ora actuală. După cum probabil știți, acest proces este aplicat de autoritățile naționale pentru a certifica că un anumit model de mașină îndeplinește criteriile de siguranță și de mediu înainte de a fi comercializat pe piață. Acesta se centrează pe niște verificări înainte de comercializare pentru a verifica că mașina îndeplinește aceste criterii și este un sistem care se bazează pe încrederea reciprocă. Atunci când o mașină este omologată într-un stat membru, ea poate merge în orice alt stat membru. Uniunea Europeană stabilește un cadru legal, dar autoritățile naționale sunt cele care trebuie să asigure respectarea acestor reguli de către producătorii auto. La ora actuală, uh, există probleme cu anumite emisii contaminante, cum ar fi, de exemplu, noxurile și emisiile de dioxid de carbon, care sunt măsurate în laborator. După cum știți, este vorba de sistemul NEDC, noul ciclu de conducere europeană, care a fost stabilit în anii 90 și care nu ținea cont neapărat de problemele de mediu la momentul acela. De asemenea, testul uh, care se face la laborator are anumite limite și simplifică într-un fel ceea ce se întâmplă în condiții reale. De aceea există o divergență semnificativă între uh, testele făcute în laborator și emisiile reale, în special pentru dioxid de carbon și NOx. De aceea, Comisia a hotărât uh, să se schimbe aceste proceduri pentru a avea o evaluare a emisiilor mult mai adecvată, cât mai apropiată de situația reală. Există două elemente la care ne-am gândit. Pe de o parte, am lucrat uh, pe marginea uh, cadrului Națiunilor Unite UNEC pentru procedurile de încercare armonizate pentru vehiculele ușoare, proceduri care îmbunătățesc sistemul de măsurare a emisiilor de dioxid de carbon și de consum de uh, carburant și, pe de altă parte, vom verifica că nivelul de emisii și uh, particulele sunt analizate în condiții reale de condus. Acum mă voi centra pe procedura RDE, deci emisii generate în condiții reale. Legislația a fost adoptată pentru Euro 5-6 în 2007 și s-a aplicat în primul rând pentru noule, noile tipuri de vehicule Euro 5 în septembrie 2009. Era clar încă de la început și Comisia a înțeles că testarea în laborator nu reflecta în mod uh, adecvat uh, condițiile reale de contaminare a atmosferei. De aceea Comisia a hotărât să facă eforturi pentru a rezolva aceste lacune în legislație și pentru a se potrivi cu condițiile reale de condus. Primul pas a fost făcut în funcție de studiile realizate de către Centrul de Studii de uh, sistemele de studii interne ale Comisiei și de munca pregătitoare realizată la nivelul experților și în grupurile de lucru. Aceștia au uh, determinat noi proceduri de testare, a fost nevoie de trei ani și jumătate pentru aceasta și după aceea a fost nevoie de încă un an pentru ca statele membre la nivelul uh, comitetelor uh, tehnice să ajungă la o decizie politică. De câte ori avem uh, uh dezbatere de felul acesta la Parlamentul European și în uh, uh procedura de monitorizare, cred că Uh, s-a pus problema și s-a vorbit de această procedură de monitorizare încă de la începutul anului 2016 pentru RDE. Cum se va face însă acest lucru? Uh, comisia va uh, propune un sistem portabil de măsurare a emisiilor care va fi aplicat pe fiecare mașină și care va realiza o testare reală a emisiilor. Aceasta va minimiza riscul de a avea dispozitive de manipulare pe mașină. Europa este a prima regiune care nu are astfel de metode de testare în lumea întreagă. Și dacă încercăm să vedem de ce a avut Comisia o astfel de abordare, în regulamentul uh, Euro 5 și 6 am avut o serie de elemente pentru implementarea acestor prevederi referitoare în special la procedurile de încercare pentru omologarea de tip și pentru revizuirea uh, ciclului de testare pentru emisii. Încă de la început, Comisia s-a gândit la posibilitatea de a avea proceduri de încercare specifice pentru a identifica și a preveni astfel de dispozitive de manipulare. Însă, din punct de vedere tehnic, acest lucru a fost foarte dificil și s-a confirmat uh, și de către studiile GRA. Comisia a ales după aceea să și centreze eforturile este uh, un sistem RDE mult mai robust, care putea fi uh, foarte eficient pentru noi, pentru că acestea reflectau pe de o parte emisiile reale și pe de altă parte uh, puteau să facă ca utilizarea dispozitivelor de manipulare să fie aproape imposibil de realizat. Noi am avut și un proces de consultare cu actorii implicați, uh, și am ținut cont de recomandările pe care le-am primit din forumurile de discuții, inclusiv uh, rapoartele uh, de la CARS 21 și 22, grupurile de lucru la nivel înalt, și din partea industriei auto și a NGO-urilor din statele membre. Și rapoartele au fost prezentate Consiliului și Parlamentului și Parlamentul a ajuns la mai multe rezultate, de exemplu, în rezoluția din 15 noiembrie 2015 în legătură cu comunicarea Comisiei pentru CARS 21. Vreau să vă spun că am încercat să ajungem la un consens și am realizat o consultare extinsă cu toți actorii implicați. Însă, pe de altă parte, trebuie să vă spun la fel de clar că Asta nu înseamnă că Comisia a dat curs uh, sfatului sau cererii primite de la o parte sau de la alta, ci ne-am gândit la care sunt elementele cruciale pentru sistemul RDE și am ținut cont și de preferințele exprimate de industrie. De ce a fost nevoie de atâta timp la comisie pentru a introduce testarea RDE? Vă spuneam că a fost nevoie de trei ani și jumătate pentru a face toată partea tehnică și după aceea un an la nivelul deciziilor politice. Însă trebuie să vedem ce ar fi acceptabil din punctul de vedere al calendarului și nu există un răspuns prea clar. E clar că era nevoie de timp în astfel de cazuri pentru a avea datele necesare, pentru a avea date comparative de natură tehnică și pentru a testa diversele uh, măsuri de evaluare a emisiilor, pentru a ajunge la soluția cea mai bună. Mai mult decât atât, am avut nevoie de consultări, după cum spuneam mai devreme, cu toți actorii implicați. Și dacă comparăm calendarul pe care l-am avut cu experiența anterioară Uh, pe care am avut-o pentru uh, vehiculele grele, unde am avut nevoie de aproape 8 ani de muncă tehnică pentru a pregăti documentul, uh, situația nu este prea rea. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că e vorba aici de un concept foarte complex din punct de vedere tehnic și care nu se regăsește în niciun alt sistem legal. Această procedură este însă doar începutul și nu sfârșitul poveștii propunem uh, patru acte legislative cu diverse măsuri specifice de testare. Al doilea regulament stabilește uh, cerințele pentru emisiile NOx pentru mașinile diesel și aceasta se face în conformitate cu factorii de conformitate care sunt definiți ca nivelul maxim de emisii acceptabile, acel not to exceed, deci limită de nedepășit, incluzând aici uh, diverse limite. În mod normal, aceste limite sunt mai înalte decât cele stabilite prin regulamentul Euro 5 și stabilește emisia medie care poate fi făcută în condiții normale de utilizare. A doua parte de reglementare introduce obligații pentru producătorii auto de a declara emisiile făcute de un anumit model de mașină. Și aceasta elimină orice fel de flexibilitate care exista înainte în condițiile de test de laborator. Mai urmează încă două documente care vor veni anul acesta. Al treilea, care va defini uh, procedurile pentru detectarea particulelor și al patrulea, prin care producătorii vor trebui să prezinte un factor de conformitate în certificatul de omologare de tip. În felul acesta, consumatorul va avea o viziune completă și transparentă asupra produsului în ansamblul său. Cazul Volkswagen ne-a arătat că există limite foarte clare în ceea ce privește sistemul nostru de omologare de tip. Și așa cum arăta și Parlamentul în rezoluția sa, Comisia a propus revizuirea completă a sistemului de omologare de tip pe 27 ianuarie. În sistemul actual, Comisia stabilește doar cadrul de reglementare, iar restul este în mâinile statelor membre. Comisia nu realizează nici o verificare propriu-zisă asupra vehiculelor. Doar autoritățile naționale ale statelor membre sunt cele care fac verificări și există un schimb de informații între statele membre în legătură cu certificatele care au fost uh, emise sau retrase. Acestea se fac înainte de comercializarea pe piață. Statele membre sunt responsabile de asemenea de implementarea legislației europene și determină nivelul sancțiunilor prin legislația națională pe care după aceea o implementează. Noua propunere de omologare de tip dorește să întărească nivelul de guvernanță acestui sistem. În felul acesta se detectează mai bine problemele de neimplementare printr-o mai mare transparență, prin mai multe verificări înainte de comercializare și de asemenea după comercializare, deci monitorizarea pe piață care, uh, în care se va implica și Comisia. Există și elemente ale sistemului de supervizare cu o monitorizare din partea Comisiei și Interpares pentru ca toate părțile responsabile să își respecte regulile, um, cerințele și să aplice regulile existente. Sistemele de testare trebuie să fie absolut independente și trebuie să se elimine orice legătură comercială cu producătorii, lucru care se va face la nivelul statelor membre și va fi controlat de comisie. De asemenea, vor exista uh, proceduri de retragere de pe piață rapidă pentru produsele care nu îndeplinesc cerințele și aceasta la nivelul UE. În felul acesta, Comisie dorește să asigure siguranța uh, și sănătatea consumatorilor și să protejeze mediul. Adoptând cât mai rapid uh, un regulament uh, pentru omologarea de tip și prin reguli mai stricte, dorim practic să arătăm că avem un angajament clar pentru a avea un cadru legal solid aceasta ne va ajuta să detectăm mai devreme nereguli precum cele din cazul Volkswagen. De asemenea, vom introduce noi proceduri de testare în laborator pentru uh, emisiile de oxid de carbon și celelalte. Aceste proceduri sunt uh, elaborate la nivelul UNC și măsurile respective vor reflecta mai precis condițiile reale de condus. Comisia va prezenta propunerea anul acesta și uh, propunerile se vor traduce în legislația europeană. Celelalte chestiuni legate acum de cazul Volkswagen și de ce legislația noastră n-a fost în stare să detecteze aceste probleme, de ce s-a întâmplat în Statele Unite și nu în Uniunea Europeană. În Statele Unite și în Uniunea Europeană, utilizarea dispozitivelor de manipulare este ilegală. Însă, întrebarea care se pune este care sunt diferențele între sistemul european și cel american și e clar că există uh, diferențe sistematice între noi. Cred că noi ne centrăm pe omologarea de tip înainte de comercializare, în timp ce sistemul american se bazează mai mult pe monitorizarea pieței, deci după comercializare. De asemenea, producătorii trebuie să, detect, să raporteze orice incident existent Sistemul american, după cum spuneam, se centrează pe supravegherea pieței, însă nu în felul acesta a fost scos la iveală cazul Volkswagen. Au fost mai degrabă NGO-urile care au avut o atitudine proactivă, au făcut tot felul de studii și au venit cu date care arătau că lucrurile nu merg bine și aceasta a dus ulterior la intervenția autorităților de reglementare americană. După cum vedeți, Statele Unite au un sistem centralizat. Agenția Americană pentru Protecția Mediului are un rol esențial și asta în timp ce în Europa avem 28 de sisteme diferite. În plus, majoritatea verificărilor se fac înainte de comercializarea produsului în Uniunea Europeană, cu excepția a cazului în care produsul este deja comercializat spre deosebire de ce se întâmplă în Statele Unite. Comisia, pe de altă parte, are competențe foarte reduse. Autoritățile naționale uh, dispun de toate instrumentele de implementare pentru a aplica politica la fața locului și pentru a implementa ilegalitatea dispozitivelor de manipulare. Comisia știa că supravegherea pieței la nivel național nu funcționează 100%, și nu în mod satisfăcător. Tocmai de aceea am început uh, încă din timp să reamintim statelor membre și cred că am transmis uh, scrisori tuturor statelor membre pentru a le reaminti obligațiile lor în acest domeniu. Comisia a cerut statelor membre să se ia măsurile necesare pentru ca legislația omologării de tip să fie implementată corect și eficient printr-o supraveghere a pieței pentru produsele auto. Mai mult decât atât și mai important, acesta este și motivul pentru care am ajuns la o propunere ambițioasă de revizuire a sistemului de omologare de tip, pentru că vom putea face mai multe verificări pe piață și vom avea o mai mare coordonare în ceea ce privește retragerea produselor la nivel UE. Am îmbunătățit legislația și pentru motociclete și tractoare, pentru care am introdus uh, reguli de supraveghere a pieței mult mai exigente. În ciuda competențelor reduse ale Comisiei, imediat după apariția scandalului Volkswagen, Comisia a cerut statelor membre să realizeze toate anchetele necesare și să raporteze înspre Comisie. Comisia a facilitat schimbul de informații și a susținut uh, anchetele realizate. În urma acestor descoperiri, Comisia a cerut statelor membre să lărgească anchetele realizate pentru a vedea cum se aplică legislația europeană în acest context. Avem nevoie de o imagine completă a ceea ce se întâmplă în realitate, avem nevoie de claritate rapid, dar de o imagine completă. Recent, la Comisie am lansat uh, proceduri împotriva 23 de state membre pentru a vedea cum se implementează sancțiunile din legislația europeană. În concluzie, considerăm că Comisia a luat toate măsurile necesare pentru aplicarea legislației actuale și încercăm să facem eforturi acum pentru a îmbunătăți și mai mult cadrul de reglementare și felul în care acesta se aplică. Concluzia finală pe care aș dori să o transmit la final este că Comisia este dornică să coopereze cu dumneavoastră, să dea dovadă de transparență de plină pentru a merge mai departe. Și cred că Parlamentul și Comisia au același obiectiv spre sfârșitul acestui proces și anume acela de îmbunătățire a sistemului pentru, a industria, pentru industria auto și pentru ca situații precum cele recent întâmplate să nu se mai repete niciodată pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult. Am să dau cuvântul imediat domnului Calieha. Sper să fi pronunțat bine, Calieha Crespo care este director general de la DG Environment și care se va centra pe impactul asupra sănătății cetățenilor și, de asemenea, pe legislația relevantă în acest domeniu la nivelul UE. Aveți 10 minute la dispoziție, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei, ca director general al DG Envi, aș dori să vă dau o privire de ansamblu în ceea ce privește cadrul legislativ privind mediul. Cred că e foarte important ca această comisie să aibă o imagine completă pe acest dosar. Punctul meu de plecare e următorul. Polu- poluarea aerului și impactele asupra sănătății umane sunt chestiuni foarte importante în Uniunea Europeană. Este îngrijorarea publică cea mai mare din Europa. 400.000 de morți de decese premature sunt cauzate de poluarea aerului în Uniunea Europeană în fiecare an. Și nu vorbim doar de decesele premature, mai există diferite boli, scăderi în productivitate și de asemenea și efecte negative asupra sănătății și economiei și costuri foarte mari pentru sistemele noastre de sănătate. Bineînțeles, responsabilitatea pentru protejarea cetățenilor europeni se află la, la îndemâna guvernelor naționale. Totuși, aceștia nu pot să se descurce singure pentru că poluarea aerului trece pe distanțe mari, trece de granițele naționale. De aceea e foarte important că există o dimensiune a Uniunii Europene în acest sens. Politica europeană în ceea ce privește poluarea vine cu sprijin pentru acțiunile statelor membre prin trei instrumente. În primul rând, directivele privind calitatea aerului. Acestea sunt cele care setează niște obligații minime de uh, Uh, monitorizare și sunt reglementate de asemenea și concentrațiile maxime permisibile pentru diferite substanțe toxice, cum ar fi și um, dioxidul de azot. Apoi mai există directivele naționale privind plafoanele naționale de emisie, prin care se cere statelor membre să stabilească inventare anuale de emisii pentru mai multe substanțe poluante și să-și, uh, limite, să limiteze plafoanele, să-și limiteze poluarea la plafoane minime. Și apoi mai există măsuri și, polu- și politici care trebuie să se adreseze acestei probleme a poluării încă de la sursă, și la nivel de state membre și la nivelul Consiliul UE. Aici trebuie să includem și omologarea de tip, legislația pentru vehicole, adică așa numitele euronorme, care știu că e subiectul principal pentru această comisie. Unde ne aflăm noi acum în ceea ce privește revizuirea calității aerului? Recent am făcut o evaluare aprofundată și o revizuire și aceasta a fost foarte mult discutată. Propunerea pentru modificarea directivelor uh, privind plafoanele naționale de emisie se află într-o fază importantă de, negocia- de negocieri între Parlament și Consiliu. Avem un obiectiv foarte ambițios și anume să reducem impactul asupra sănătății cu mai mult de 50% până în 2030 în comparație comparație cu anul 2005. Acesta este obiectivul. Comisia a propus 62%, Consiliul a spus 48%, negocierile sunt în continuare în desfășurare. Și ar, aș dori să mulțumesc pentru Julie, să-i mulțumesc lui Julie Gerling pentru munca uh, în această uh, în, pe acest dosar, avem o versiune a sa mai mică acum aici în sală, obiectivele strategice care apar în programul european privind un aer curat își doresc să se, ajungă, ajungă la o respectare privind standardele până în 2020 în ceea ce privește calitatea aerului. Dacă ne dorim să fie respectate directivele privind uh, aerul până în 2020, atunci avem nevoie de o reducere de 30%. E foarte importantă respectarea legislației. Situația în Europa nu este bună. Valorile limită pentru dioxidul de, axon, de azot sunt depășite în mai mult de 12 state membre și în peste 130 de orașe în Europa. Aceste depășiri sunt uh, înregistrate mai ales de monitoarele de trafic și uh, sunt, uh, sut, sunt um, zeci, dacă nu sute de mii de cetățeni europeni care sunt expuși zi de zi acestor substanțe periculoase. Euro, Agenția Europeană de Mediu a estimat că nivelul de decese prea, premature legate de această problemă ajunge la mai mult de 70 de mii pe an. Asta în pofida faptului că aceste standarde au fost introduse în anul 1999 și trebuiau să fie obligatorii juridic din, din ianuarie 2010. Însă, pe parcursul timpului a devenit tot mai clar faptul că uh, în ceea ce privește concentrațiile de dioxid de azot, acestea depind, scăderea lor depinde foarte mult de cum performează cu privire la mediu mașinile diesel. Și e nevoie de niște limite mai stricte în ceea ce privește emisiile pentru a pregăti standardele Euro 5 și Euro 6, care să aibă un efect de plin, statele membre au primit extensii de limitare în timp până la 5 ani, până în anul 2014, pentru a se conforma la limitele privind calitatea aerului în ceea ce privește dioxidul de azot. În continuare, diferența este foarte mare. Și apoi trebuie să ne abordăm această problemă cu mașinile diesel și noxele acestora. E una din prioritățile cele mai importante pentru Comisie. Serviciile noastre, DG Gro, DG Clima, DG Envi, lucrează împreună pentru a, ajunge, a ne atinge țelurile. Nu doar în cadrul serviciilor noastre, ci și cu celelalte instituții și cu statele membre colaborăm. Și domnul Peltomachi a spus de acțiune, planul de acțiune Mașini 2020. De ce e atât de important acest plan de acțiune? Pentru că ne dorim să aducă rezultate și să vină cu o strategie bună europeană pentru sectorul auto din Europa, astfel încât să fie crescută inovația, siguranța și să se țină cont de mediul. Comisia știa că acest sector al automobilor e unul strategic pentru economie. Sunt angajați 12 milioane de cetățeni europeni și e sectorul care cheltuiește cel mai mult pe cercetare și inovare. Însă, în același timp, are și o responsabilitate socială cheie și anume de a da cele mai bune standarde de mediu. De aceea, încă din noiembrie 2012, Comisia, după discuții îndelungate cu statele membre, cu nouă comisari europeni, noi miniștri, nouă miniștri, rep- reprezentanțe la COSOC, de la Comitetul Regiunilor, 18 părți interesate, inclusiv directori de companii, sindicate, ONG-uri, utilizatori, până la urmă au ajuns la niște concluzii de comun acord. Planul de acțiune care a fost adoptat în acord cu toate sectoarele recunoaște faptul că era o problemă în ceea ce privește dioxidul de azot. Planul de acțiune spunea că procedurile care există acum pentru măsurarea substanțelor poluante nu reprezintă emisiile reale. Știam atunci, toată lumea era conștientă că există un vid, există o diferență între procedurile pentru măsurarea substanțelor poluante și emisiile reale. De aceea s-a sugerat că trebuie să dezvoltăm un nou test uh, de un nou ciclu de testare care să reprezinte mai bine situația actuală și trebuia să se țină cont de regulile din 2014 care să fie puse în aplicare în 2017. Consiliul de Competitivitate a, sub, a sprijinit această abordare. Parlamentul European a, apor, a, a aprobat planul în decembrie 2013 după uh, raportul foarte bun al domnului Frank Prost. PPE-ul a sprijinit uh, dezvoltarea unui nou ciclu de testare care să reflecte condițiile reale reale, emisiile reale. Statele membre, a fost foarte important acordul statelor membre și al instituțiilor europene. După munca grupului ARDE, care a intrat în funcțiune în 2010, după două rapoarte, a fost până la urmă posibil să introducem schimbări în sistem, astfel încât să avem un ciclu RD mai reprezentativ în Europa. Odată ce Uniunea Europeană și Comisia în ceea ce privește autovehicule au fost de acord, nu a fost nicio obiecție din partea Parlamentului și Consiliul a trebuit să luptăm, să muncim îndeaproape cu statele membre. Am fost de acord cu ei că performanța scăzută a mașinilor diesel afectează standardele stabilite. Le-am cerut statelor membre să sprijină propunerile Comisiei în Comisia Tehnică a Parlamentului în ceea ce privește autovehicolele și apoi am ținut cont și de argumentele aduse de industrie, care spunea că impactul, impactul asupra sănătății al anoxelor e exagerat și că ar trebui să se pună echipamentele mai departe de trotuar pentru măsurare. Am vrut să ne asigurăm că toate aceste elemente sunt testate de OMS și avem și rezultatele în evaluarea impactului din 2013. Am avut discuții intense și între serviciile comisiei și a trebuit să muncim mult la nivel strategic, astfel încât să ne asigurăm că toate acestea sunt respectate. Acțiunile pentru nerespectare există și ele, au fost deschise proceduri de încălcare în șase state membre, Regatul Unii, Germania, Franța, Italia, Spania și Portugalia. Toate acestea au primit scrisori de notificare oficiale. Apoi și Austria și Polonia au primit asemenea scrisori. Și apoi au mai, vor mai, vom mai continua cu încă șapte cazuri. În toate aceste aceste scrisori, Comisia spune că statele membre nu doar încalcă limitele în ceea ce privește dioxidul de azot, dar fac prea puțin în ceea ce privește rezolvarea problemei, în ceea ce privește poluarea aerului în zonele afectate. A fost de asemenea important să ne asigurăm că există consistență. De aceea, statele membre care nu au fost destul de active în comisul tehnic au cunoscut o presiune foarte mare asupra lor, astfel încât să ajungem la un acord în ceea ce privește emisiile reale. Din mai 2015, cu actul de punere în aplicare, avem acum un al doilea act privind emisiile reale și ne-am fi dorit ca statele membre să fie mai ambițioase în ceea ce privește propunerea comisiei, care a fost uh, redusă, ambițiile acestea au fost reduse Însă acum am terminat munca pe acest front și e nevoie de acțiuni concrete. Pentru a încheia, aș dori să spun trei acțiuni foarte concrete pe care noi le urmărim chiar acum. În primul rând, vom continua să implementăm proceduri de încălcare. În afară de cele 8 state membre care au primit scrisorile de anunțare, ar putea să mai existe și altele dacă limitele de dioxid de azot continuă să fie depășite. Apoi, le-am scris statelor membre cerându-le să facă acțiuni astfel încât să se asigure că depășirile care există și expunerea populației la, să fie reduse cât mai curând posibil și nu mai târziu de anul 2020. Aceasta este inițiativa noastră privind promovarea alinierii. Apoi, vrem să vedem ce fel de acțiuni mai pot exista în ceea ce privește uh, emisiile, cum ar fi niște vehicole cu emisii scăzute și foarte scăzute. Acestea jucă un rol foarte important și de asemenea urmărim și ce se întâmplă cu investigația în cazul Volkswagen. Și sperăm că prin discuții în, acest, în, în această comisie vom putea să învățăm lecțiile care trebuie să fie învățate. Noi ne dorim să accelerăm îmbunătățirea calității aerului în Uniunea Europeană. Ne dorim să le putem oferi cetățenilor noștri cele mai înalte standarde de protecție, de sănătate, standarde pe care le merită. Vă mulțumim foarte mult! Da, cred că și noi avem aceleași obiective în această comisie. Și acum i-aș da cuvântul domnului Runghe Metzger, director DG, uh, DG Climă, care ne va spune câte ceva despre omologarea de tip CO2, dar și acțiuni pe care le-a făcut comisia în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc că ați invitat și DJ Climă, deoarece există și niște aspecte de mediu care sunt strâns legate de emisiile de dioxid de carbon de la autovehicule. În această primă întâlnire mi-aș dori să vorbesc despre trei subiecte. Mai întâi, aș vrea să vă spun Cam care este rolul omologării de tip pentru dioxid de carbon? Mă voi concentra pe emisiile de dioxid de carbon și legislația aferentă. Apoi, aș dori să vă explic ce măsuri au fost luate pentru a ține cont de divergența dintre cantitățile reale de emisii și cele observate în urma testelor. Și, în sfârșit, aș vrea să vă informez cu privire la ce a făcut Comisia în urma constatării uh, uh, nerespectării uh, reglementărilor privind emisiile de oxid de carbon pe care le-a anunțat Volkswagen toamna trecută, privitor la standardele de emisii? E vorba despre regulamentele deja menționate în ceea ce privește um, dioxidul de carbon și măsurarea emisiilor de dioxid de carbon Uh, avem un regulament pentru uh, autovehicule individuale din 2009 și pentru autovehicule comerciale ușoare din 2011. Aceste regulamente uh, specifică că noile vehicule matriculate în UE nu trebuie să depășească anumite plafoane și acestea scad pe măsură ce trece timpul. Deocamdată pentru mașini, ținta este de în jur de 130 de grame la kilometru Uh, pentru 2015 și trebuie să se ajungă până la 95 de grame până în 2021. Dacă acest plafon este depășit, Comisia poate să impună um, penalizări de natură financiară în jur de 95 de euro pentru fiecare gram pe kilometru pentru fiecare autovehicul vândut. Deocamdată trei fabricanți, și nu am să-i menționez aici, au fost sancționați pentru o sumă totală de 1 milion de euro pentru că nu Uh, atingeau, uh, um, nu respectau uh, um, plafoanele. Regulamentele au stabilit aceste ținte și plafoane care sunt verificate în cadrul NEDC. Noul ciclu de conducere european nu mai este nou acum, dar așa se numește. Al doilea punct pe care doream să-l abordez este cu privire la măsurile pe care le-am luat ca să rezolvăm discrepanțele care au fost uh, observate între emisiile în condiții reale de condus și cele constatate în urma testărilor, s-a ținut cont, atunci când au fost stabilite standardele NDC, de tehnologiile disponibile în anii 90 și comportamentul șoferilor în anii 90. Ceea ce a făcut ca acum să avem o discrepanță mare între uh, condițiile reale de condus și cele de testare. S-a ținut cont de acest lucru atunci când s-a pregătit legislația în ce privește țintele mm, de emisii de dioxid de carbon. Să nu uitați că uh, cifrele pe care uh, le menționăm nu sunt valori absolute, ci mm, acestea pot să fie ajustate în funcție de diferite variabile care au un impact asupra cantității totale de emisii împreună cu UNC um, um, de la organizația care se ocupă de uh, procedurile de testare a autovehiculelor ușoare, um, avem acum o nouă procedură de uh, probare, de încercare, ca să înlocuim actualele teste NDC. Și noua procedură numită WLTP va modifica în mod radical felul în care sunt verificate emisiile de dioxid de carbon și vom avea un ciclu de testare care este mult mai reprezentativ pentru condițiile de condus din Uniunea Europeană, cu mai puțină flexibilitate, având în vedere felul în care sunt organizate testele și ne așteptăm ca discrepanțele între valorile testate și cele din um, condițiile reale să scadă în mod considerabil. Ne așteptăm ca în scurt timp să uh, punem în aplicare noul regim uh, WLTP și ne așteptăm să primim sprijin de la instituțiile europene pentru ca acestea să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Comisia pregătește și o nouă propunere legislativă uh, după perioada 2020 ca să se țină cont de noile standarde privind emisiile de dioxid de carbon pentru autovehiculele ușoare și aceste standarde de după 2020 trebuie să se bazeze pe noile uh, teste de tip uh, WLTP, care, cum spuneam, sunt mult mai stricte. În acest context, Comisia încearcă să găsească modalități de a exista o diferență cât mai mică între rezultatele de la teste și cele din condiții reale, pentru că numai așa putem să garantăm transparența și încrederea consumatorilor. Deocamdată, WLTP rămâne un test de laborator, nu există încă un test uh, în condiții uh, reale de condus pentru emisiile de dioxid de carbon, astfel încât să putem să avem niște rezultate um, suficiente, comparabile și care să fi fost obținute uh, într-un mod repetat. Prin urmare, Comisia a cerut uh, consiliere științifică pe acest subiect de la mecanismul de consiliere științifică, care tocmai a fost creat recent de Comisie. Deci, vedeți, colaborăm cu oamenii de știință astfel încât aceste metode să poată să fie uh, um, folosite și adaptate pe viitor condițiilor reale de condus. Al treilea punct din uh, expunerea mea, mm, uh, încălcarea regulamentelor de către Volkswagen. Anul trecut ne-am dat seama că puteau să existe asemenea probleme și cu emisiile de dioxid de carbon prin urmare, noi am cerut de la Volkswagen, dar și de la autoritățile naționale competente, um, să ne spună care sunt modelele uh, și uh, cantitatea de autovehicule uh, care sunt vizate de aceste deregularități, ca să ne dăm seama care sunt măsurile imediate ce trebuiau adoptate. Deocamdată nu am primit încă un răspuns consistent pe conținut din partea Volkswagenei sau din partea autorităților germane. Încă așteptăm în fiecare an, Comisia verifică dacă fabricanții își respectă obiectivele în ce privește emisiile de dioxid de carbon și publică acele rezultate. În ceea ce privește verificarea de conformitate din 2014, Comisia nu a putut să confirme performanțele grupului Volkswagen. Prin urmare, Comisia uh, a luat o decizie în ce privește datele pentru 2014 și aici nu a inclus datele de la grupul Volkswagen. Atunci când Comisia va primi probe de la grupul Volkswagen și de la autoritățile naționale competente, vom evalua informațiile respective și vom lua o hotărâre bazându-ne pe toate aceste informații în ce privește performanțele grupului Volkswagen și capacitatea sa de a-și respecta uh, angajamentele uh, referitor la emisiile de dioxid de carbon. Așa cum au spus și colegii mei, Comisia acordă toată atenția uh, respectării standardelor și regulilor în ce privește emisiile de dioxid de carbon și măsurarea lor, pentru că avem cu toții aceleași obiective. Vă mulțumesc frumos pentru aceste discursuri introductive din partea Comisiei și pentru această prezentare de ansamblu. Vom avea două runde de întrebări și răspunsuri. Mai întâi uh, voi da cuvântul raportorilor și apoi uh, reprezentanților grupurilor politice și în a doua rundă vom proceda după procedura Catch the Eye. Deci mai întâi dau cuvântul celor doi raportori îmi cer scuze, spune doamna președinte, întotdeauna mi este greu cu uh, patronimele spaniole, deci celor doi uh, raportori le dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamna președintă, ați pronunțat foarte bine. Vreau să mulțumesc celor trei uh, reprezentanței Comisiei Director General care au dat explicații aici. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați spus uh, toate aceste lucruri și că sunteți dispuși să răspundeți la întrebările noastre. Vă mulțumim pentru această bunăvoință, pentru a ajunge până la capătul problemei și mai ales uh, dând dovadă de transparență. Am uh, o întrebare generală și după aceea pentru domnul Caieha o întrebare concretă. În primul rând, vreau să vă întreb care este responsabilitatea Comisiei, pe de o parte, și care este responsabilitatea statelor membre, pe de altă parte. Și dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, toate statele membre au același nivel de responsabilitate. Aceasta ar fi prima întrebare. A doua, Vreau să vă întreb dacă cetățenii europeni poate să rămână liniștiți ținând cont de măsurile pe care le veți implementa și dacă considerați că acestea vor face ca pe viitor producătorii să nu mai poată utiliza astfel de dispozitive de manipulare, deci să fie în siguranță. O altă întrebare. Dumneavoastră considerați că Comisia a făcut îndeajuns pentru a evita utilizarea a acestor dispozitive de manipulare? Și a patra întrebare pentru toți invitații. Vreau să știu dacă ați evaluat impactul acestor măsuri asupra locurilor de muncă într-un sector care este cheie pentru industria europeană, sectorul auto. Dumneavoastră considerați că măsurile la care vă gândiți acum ar putea promova uh, ocuparea în industria auto sau nu? Și ultima întrebare concretă pentru domnul Caieho. Dumneavoastră ați vorbit despre planul de acțiune uh, CARS 2020, în care ați lucrat în mod foarte activ. Și spuneați că sunteți uh, foarte conștienți de uh, diferențele existente între condițiile de test și condițiile reale. Ați făcut mențiune cu acea ocazie la raportul uh, Uh, domnului Prost de aici, de la Parlament, la care mulți dintre noi am votat pentru și în care spuneam că susținem proiectul unui nou ciclu și proceduri de testare care să reflecte condițiile reale de condus și cerem ca acesta să se introducă cât mai repede cu putință. Am citat practic din raportul Parlamentului. Deci să înțelegeți prin aceasta că toată lumea știa dinainte care erau problemele. Deci, domnule Caieha, ținând cont de faptul că Parlamentul știa de această problemă, dumneavoastră Ați auzit vreodată ca vreun coleg de-al meu să fi cerut vreo comisie de anchetă ca cea care are loc astăzi aici? Mulțumesc! Uh, mulțumesc! Domnul Gerbrandi. Puteți, vă rog frumos, să nu depășiți două minute? Da, am să încerc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, celor uh, trei direcții generale care vin aici și ne permit să ne demarăm uh, munca cu dreptul. Am două întrebări. Prima, despre comisia înseși am ascultat declarații clare și hotărâte, nu se va mai repeta, nu se va mai întâmpla niciodată așa ceva, sunt de acord, dar este și motivul pentru care acest Parlament a hotărât să creeze această comisie de anchetă. Nu pot decât să-mi închipui că și comisia anchetează pe cont propriu. De ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Au conlucrat direcțiile generale așa cum trebuia? Au existat suficiente presiuni asupra statelor membre? Dacă are loc o asemenea anchetă internă, aș vrea să știu de ce, dacă da, aș vrea de asemenea să ni se trimită și nouă rezultatele acestei anchete interne. A doua întrebare cu privire la autoritățile de supraveghere. Domnul Petromache a spus foarte clar că exista o diferență între SUA și UE, că noi avem un sistem uh, de supraveghere mai bine pus la punct în, faza de precomercializare, pe când în Statele Unite este mai degrabă post-comercializare. Înțeleg diferența, însă eu cred că autoritatea de supraveghere poate deja să um, controleze autovehicule care deja sunt comercializate sau care chiar deja sunt uh, conduse. Știu că există aceste teste. Ați putea să ne dați mai multe detalii, să-mi spuneți dacă sunt întreprinse asemenea uh, testări aleatorii și dacă nu, de ce? Puteți să ne spuneți mai mult despre aceste in-service conformity test? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu. Acum uh, trecem la oratorii în numele grupurilor politice. Mai întâi domnul Ghizen. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și comisiei. Cred că este foarte bine că am avut aici reprezentați, reprezentați din partea mediului, creșterii, climei și care ne-au vorbit astăzi aici. Noi, PP-ul, sprijinim, bineînțeles, această muncă. Astăzi este prima zi de muncă, dintr-o muncă intensivă de 12 luni și foarte constructivă. Credem că ar trebui să ne punem următoarea întrebare. În, ce, în cele, privind cele spuse de domnul Rum de Metzger, dacă trebuie ca industria să facă această reducere în ceea ce privește dioxidul de carbon, o reducere foarte ambițioasă, diesel, motorina are avantaje față de benzină, se lucrează și supra acestui fapt, acestui fapt. Știm că există probleme în ceea ce privește dioxidul de azot, toate acestea le avem în față, însă ca politicieni ne întrebăm, putem să înlesnim acest proces? Pentru că noi, PP-ul, în ceea ce privește RD-ul, am uh, acționat foarte bine, ne-am dorit o procedură accelerată legislativă, dar s-a ajuns apoi la acest an de 8 ani. Trebuie procesele într-adevăr să fie atât de îndelungate, nu putem face ceva mai uh, rapid. Cum putem ajuta aceste procese? Avem nevoie de mai mulți experți ca lucrurile să meargă mai repede, pentru că eu cred că trebuie să lucrăm împreună. Pe lângă laboratoare trebuie să avem această verificare a condițiilor reale a emisiilor reale. Cred că acesta este punctul important. Apoi, s-au folosit instituțiile care există, dar vorbim de instituții nu de aici, ci din America, unde s-a descoperit această problemă. E ceva ce trebuie să deplângem și atunci trebuie să ne întrebăm ce a făcut în mod concret Comisia Europeană astfel încât să um, ajute aceste instituții să nu se mai repete această situație. Și apoi, domnule Peltomachi, ne vorbeați despre diferența dintre USUA. sua Bineînțeles, în comparație cu Europa, vorbim mai mult acolo de autorizare, în primul rând mai multe supraveghere pe piață în America față de omologarea de tip. E clar că trebuie să îmbunătățim supravegherea pe piață, astfel încât să avem și noi recomandări mai bune. Știm că până la urmă va trebui să redactăm un raport, așa că vrem să știm cum am putea lucra mai bine pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Dan, numele SND. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și eu pentru prezență. E minunat că avem uh, mai multe direcții generale care sunt implicate de la comisie. În timpul acestei anchete vrem să aflăm ce s-a întâmplat și când anume și apreciez explicațiile care ne-au fost uh, furnizate apropo de um, calendar și de proceduri, însă sunt puțin uh, Um, dezorientat de cele pe care le-am auzit și vreau niște lămuriri. Am avut deja o legislație în 2007 care a intrat în vigoare în 2009, însă am aflat că destul de curând după aceea Comisia și-a dat seama că exista această discrepanță și aveți uh, rapoarte încă din 2006 care um, evidențiau această diferență între emisiile din laborator, constatate în laborator și cele din uh, condițiile reale. Și atunci vreau să înțeleg dacă v-ați dat seama atât de devreme că exista această discrepanță, de ce a durat atât de mult uh, să faceți ceva pentru a o reduce? Și un alt aspect pe care vreau să-l abordez este apropo de uh, comitetul tehnic Cine face parte din acest comitet? Am putea să primim mai multe detalii, să știm cine participă la întâlniri, ce influență au aceste întâlniri asupra deciziilor pe care le ia Comisia și mai ales asupra um, acelor măsuri pe care toată lumea le-a evidențiat aici și care vor fi luate pe viitor. Deci eu sunt foarte interesat să știu uh, ce um, stimul primiți dumneavoastră, cum influențează acest comitet tehnic munca Comisiei. Mulțumesc! Vă mulțumesc și vă mulțumesc tuturor pentru că vă respectați timpul de intervenție alocat. Domnul Henkel de la um, ECR. Ja, ich habe nur drei Fragen. Vă mulțumesc că am doar trei întrebări. În primul rând, pentru reprezentantul Comisiei aveți impresia că avem aici două probleme pe care le tot amestecăm. Pe de o parte, acest vid în ceea ce privește rezultatele testelor și rezultatele în condiții reale și pe de altă parte, comportamentul Volkswagen cu folosirea acelor dispozitive de manipulare. Sunteți de părere că ar trebui să ne concentrăm și pe a doua problemă aici? O a doua întrebare. M-ar interesa să știu următoarele. Ce credeți dumneavoastră despre faptul că totul s-a aflat în America și nu în Germania sau în Europa? De ce? Și a treia întrebare. Am auzit chiar acum de ce se, se dorește să se facă în Germania, ce se discută și că problema se rezumă doar la Volkswagen, nu este extinsă spre alți producători. Ce fel de informații aveți dumneavoastră? Aveți astfel de, altfel de cunoștințe sau rezultate? Vă mulțumesc! Vă mulțumim din partea al de domnul Roșfort. Uh, Vă mulțumesc! Mulțumesc celor trei directori generale adjuncți am trei lucruri de spus după ce v-am ascultat. În primul rând, toată lumea spune același lucru. Cum s-a putut ca în Statele Unite să se descopere acest lucru și nu în Europa? Fiecare pune aceeași întrebare dintr-un alt unghi. Eu aș vrea să spun că Toată lumea știe de mult timp că performanțele autovehiculelor nu corespund uh, cifrelor de pe etichetă și uh, ONG-ul, uh, ONG-ul nu există doar în Statele Unite și atunci vreau să știu cum ați răspuns dumneavoastră când ani de zile mai multe ONG-uri v-au interpelat și v-au spus nu există conformitate? Ce ați făcut? Ați răspuns? Le-ați uitat într-un sertar? Cum anume ați reacționat? Mai spuneți că în Europa avem uh, descentralizare, deconcentrare, 28 de state membre, dar atunci când spunem acest lucru, de fapt agravăm situația. Pentru că acest lucru înseamnă că între nivelul european și apoi cele 28 de uh, niveluri naționale există 29 de sisteme de administrație și nici unul nu a fost în stare să detecteze aceste um, um, irregularități, știind că în plus era vorba despre un constructor au, um, european S-a vorbit de la bun început. Consumatorii, consumatorii europeni, ei sunt primele victime acestor, acestei afaceri, acestui scandal. Există consecințe negative pentru mediu, dar și pentru consumator, pentru că el a cumpărat un produs, dar de fapt era uh, publicitate mincinoasă. Dumneavoastră, Comisia, ce spuneți consumatorilor acum? Dacă vreți să le redați încrederea în piață, în piața unică, dacă vreți să restabiliți încrederea într-un produs atât de important precum uh, autovehiculor, autovehiculul, nu este mm, suficient să vă bazați pe fabricant. Nu numai ei trebuie să facă eforturi, ci și noi, instituțiile europene și dumneavoastră, Comisia, pentru că pe undeva dumneavoastră mm, reprezentați o garanție ori un termen de referință, pentru că dumneavoastră erați cei care trebuia să controlați și să supravegheați. Mulțumesc. În numele GUE, doamna Chinionen. Thank you, Chair. Thanks to all our guests. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și invitațiilor uh, noștri. Uh, Serviciul Comun de Cercetare de la Comisia Europeană a arătat încă din 2013 că dispozitivele folosite de uh, Volkswagen și de alți producători ar putea falsifica rezultatele la emisii. Dacă Comisia ar fi luat mai în serios aceste informații și dacă ar fi reacționat uh, mai mult decât uh, a făcut-o, pentru că cred că din 2013 până acum până ce s-a întâmplat acest, până ce s-a produs această descoperire în Statele Unite, a trecut mult timp și poate că am fi reacționat mai rapid. Pe de altă parte, există sisteme de subvenționare a combustibililor fosili și vreau să vă întreb dacă există indicații că sistemul face Sistemul face uh, ca uh, producătorii auto să utilizeze astfel de uh, metode de înșelare a evaluărilor reale. Mulțumesc, doamna Rivadi. Mulțumesc, doamna președintă. Sper că prezența comisiei astăzi să reflecte o cooperare deplină plină Uh, în următoarele luni în cadrul anchetei noastre, pentru că trebuie să se facă lumină în legătură cu eventualele fraude și lipsuri care au dus la acest scandal, pentru că e vorba aici de transparență și dacă dorim ca transparența să devină normă, trebuie să clarificăm mai multe elemente pentru ca uh, opacitatea din acest sector să nu mai existe. Am o primă întrebare, foarte simplă. Domnule uh, Peltomachi de la uh, DG Grău, uh, și de altfel vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Domnul Stenerge, din direcția dumneavoastră, anul uh, trecut uh, s-a întâlnit cu lobby-ul constructorilor de automobile pentru a vorbi despre emisiile uh, poluante în uh, condiții reale. Și așa cum arăta și observatorul european, această întâlnire nu făcea parte din uh, uh, seria de consultări pe care le realiza Comisia. Deci, Observatorul European vă roagă să confirmați această întâlnire și ce ați făcut după aceea. Dumneavoastră ați refuzat să răspundeți de două ori, ați amânat acest răspuns și vreau să vă întreb de ce. De ce această tăcere și ce aveți de gând să faceți după acest scandal care arată în ce măsură accesul anumitor lobby-uri la Comisie este la fel de ușor ca și la alte niveluri la guvernele europene. Și uh, sper să se facă lumină în uh, această uh, situație. În al doilea rând, dacă vedem care sunt uh, înregistrările publice, în anul trecut, în 2015, au existat 13 întâlniri cu reprezentanții industriei auto. Există uh, procese verbale sunt publice, sunt consultabile, despre ce vorbiți de fiecare dată și care sunt următoarele întâlniri pe care le aveți cu acest lobby al industriei auto. Acum pentru domnul Caieha. Dumneavoastră reprezentați uh, DG Anvi, în urmă cu ceva timp reprezentați DG Întreprinderi și vreau să vă întreb cum faceți uh, să schimbați rolurile atât de ușor pentru a susține pe de o parte interesele industriei auto și în ziua următoare să susțineți uh, sănătatea consumatorilor. Vreau să Vă spun că există divergențe de ani de zile între emisiile reale și emisiile înregistrate în laborator, în jur de 40%. Vreau să vă întreb de ce nu s-a făcut nimic până acum, de ce s-a trecut totul sub tăcere. Și domnul Potocnic, care este comisar, era comisar pentru mediu la momentul acela, a tras atenția, președinta intervine, pentru a întrerupe, dar mă scuzați, ă, suntem aici pentru a pune întrebări, pentru a face progrese. Deci vreau să vă întreb de ce nu s-a spus nimic ă, despre toate aceste întâlniri. Mă scuzați, dar putem ă, avea o ședință bine organizată doar dacă toată lumea respectă limitele de intervenție, pentru că nu sunteți singuri aici. Și acum, din partea FDD, doamna Avi, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am trei întrebări. Foarte, foarte precise. Mai întâi, apropo de aceste mm, stimulente și subvenții, Comisia ce a făcut pentru a se asigura de faptul că subvențiile pentru introducerea pe piața anumitei uh, clase EUR mm, erau acordate pentru modele care respectau standardele în vigoare din perspectiva emisiilor. Deci a existat o verificare înainte de acordarea acestor subvenții? În plus, DJ Grow arată că emisiile actuale sunt uh, cu mult uh, superioare celor care ar fi trebuit să fie respectate de către uh, fabricanți. Și atunci vreau să știu dacă nu cumva, ținând cont de standardul EU6, nu ar trebui să facem o evaluare a obiectivelor atinse. Deci, înainte de a introduce un nou uh, standard de tip uh, EU6 pentru autovehiculele ușoare, ar trebui să verificăm dacă suntem capabil din punct de vedere tehnic să atingem aceste standarde. Recent s-a confirmat că valoarea emisiilor uh, um, constatate era de două ori mai mare decât uh, valorile declarate. Cum facem pentru a declanșa procedurile de uh, infracțiune? și de încălcare a regulamentelor europene, pentru că există și o dificultate de care se lovesc fabricanții, dar și statele membre. Și cum fac statele membre pentru a face față acestor proceduri? Mulțumesc. În felul acesta am terminat uh, cu prima rundă a reprezentanților grupurilor politice și am să dau cuvântul celor trei reprezentanți ai Comisiei. Vă las pe dumneavoastră să alegeți uh, la ce răspundeți, pentru că e foarte greu să le împărțim, că toate ați, ați fost menționați uh, direct pentru anumite întrebări, altele au fost uh, mai generale și pentru că au fost întrebări și pentru reprezentanței Comisiei în fosturile lor posturi, Vreau să vă spun că aceste lucruri se vor repeta și în audierile care vor veni. Deci, domnule Peltomachi, vă rog și să respectați uh, limita de timp de 5 minute, nu mai mult, dacă se poate în stil telegrafic. Da, mulțumesc pentru prima întrebare. Responsabilitatea împărțită între statele membre și comisie. Comisia este responsabilă pentru legislație, iar implementarea și aplicarea depinde de statele membre. Singura situație în care putem interveni cu adevărat este procedura de încălcare și aici intervin și alte întrebări care au fost puse, dacă am utilizat sau nu cu adevărat posibilitățile existențe pentru a merge mai departe cu procedura de încălcare. Avem astfel de cazuri cazul de Mache, care este cunoscut și unde am folosit procedura de încălcare, dar nu au existat uh, dovezi uh, foarte clare um, că nu se respectau uh, cerințele legii. Ținând cont de metodologiile care sunt definite în legislația noastră, noi încercăm să oferim dovezi pentru că este singura posibilitate de a asigura o conformitate a autovehiculelor. De aceea am ales să îmbunătățim aceste proceduri și să nu mergem pe calea supravegherii pieței. Bineînțeles că există și slăbiciuni în ceea ce privește monitorizarea situației de pe piață, la care m-am referit și mai devreme, și acest lucru nu se referă doar la emisii, ci la uh, întreaga procedură de supraveghere a pieței pentru industria auto. O altă întrebare care a venit în legătură cu ce s-a întâmplat în Statele Unite. Noi am spus că deși în Statele Unite se realizează o supraveghere, supraveghere a pieței foarte mare, în timp ce noi ne centrăm pe omologarea de tip, deci în ciuda acestei diferențe, nu din această cauză sau prin această supraveghere a pieței s-au detectat problemele respective. A fost vorba de rolul NGO-urilor care au adus la iveală toate aceste dovezi și uh, aceasta a dus la intervenția Agenției pentru Protecția Mediului și la ancheta ulterioară și la identificarea uh, mecanismelor de manipulare utilizate de Volkswagen. Următoarea întrebare se, referita, se refera la competitivitate și ocupare. noi încercăm să identificăm cu claritate niște obiective um, pentru produse și pentru consumatori, de exemplu, siguranța produselor și industriile noastre sunt lideri la nivel global și din punct de vedere industrial și avem uh, numai beneficii de pe urma faptului că suntem printre primii și nu printre ultimii. Tocmai de aceea ținem cont de uh, cerințele de reglementare care se reflecte posibilitatea de mobilitate în Europa. Există însă sectoare foarte specifice și cred că anumite state în Statele Unite au fost mai stricte, mai exigente decât am fost noi în Europa. Industria noastră, însă, din punct de vedere al competitivității, cred că a găsit soluții eficiente din punctul de vedere al costurilor și ținând cont de nevoile globale. Dacă ținem cont de faptul că reducerea emisiilor nu este doar o problemă la nivel european, ci și în China și peste tot în lume și tocmai de aceea cred că noi găsim modalități care să stimuleze inovarea și care să respecte cerințele de mediu și de siguranță, pentru că asta aduce până la urmă beneficii și pentru locurile de muncă în Europa și pentru competitivitate. A existat o altă întrebare referitoare la un articol din presă un uh, articol care a apărut la sfârșitul lunii ianuarie. Eu pot să vă asigur că realizăm întotdeauna o consultare de plină cu toți actorii implicați. Ei nu ne ascund nimic și dacă existau dovezi din partea ASEA, așa cum au apărut în presă, care ar fi arătat că existau niște afaceri între cele două porți, cred că niciodată nu s-au făcut, de fapt, astfel de propuneri din partea ASEA, din partea industriei auto. Oricum, noi suntem foarte atenți și avem o poziție foarte clară pentru a fi cât mai deschiși cu putință. Au existat mai multe alte întrebări. În primul rând, posibilitatea de a încheta dacă Comisia a făcut o anchetă internă sau nu. Noi ne pregătim să ne aducem contribuția la această anchetă realizată de Parlamentul European și încercăm să o facem în mod coordonat. Noi am ajuns la niște proceduri foarte clare și aceasta și cu ajutorul dumneavoastră am reușit să ajungem la acest nivel de consultare între diversele servicii de la Comisie și uh, vom încerca să înțelegem cât mai bine ce s-a întâmplat, de ce, cum, cine și, bineînțeles, vă vom oferi toate informațiile de care aveți nevoie. Vă mulțumesc foarte mult și, dragi colegi, pot să vă asigur că ce s-a întâmplat în Statele Unite și comparația între regulile din Statele Unite și ce se întâmplă în Europa va fi dezbătută de mai multe ori la nivelul comisiei noastre și vom încerca să avem invitați uh, relevanți și din partea Statelor Unite la întâlnirile și ședințele noastre, chiar înaintea verii. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Caieha. Mulțumesc, doamna președintă. Am să încerc să mă refer la acele puncte la care nu s-a referit în mod direct domnul Peltomachi. Domnul Salva mi-a făcut o întrebare foarte clară în legătură cu uh, CARS 2020. În grupul CARS 2020, în care participau statele membre, industria, NGO-urile, s-a confirmat că testele de laborator nu reflectau emisiile în condiții reale și s-a încercat să se găsească o soluție. Comisia a lucrat direct și în mod activ cu statele membre tocmai în acest sens. Nu s-a hotărât să se ajungă la înființarea unei comisii de anchete, ci din potrivă, ideea și prioritatea noastră era să avem un sistem nou european care să funcționeze mai bine și care să elimine toate deficiențele existente, pentru că toată lumea știa că existau aceste divergențe și aveam nevoie în Europa de un sistem care să funcționeze. Pe de altă parte, aceasta reprezenta o oportunitate pentru Europa de a schimba sistemul existent și de a ajunge la o nouă modalitate prin care fraudele să nu mai fie posibile. Și acum, mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat de ce s-a întâmplat așa ceva. Da, s-a întâmplat pentru că sistemul nu era cel mai bun cu putință și așa ne-a spus și Centrul Comun de Cercetare. Aveam nevoie de un sistem care să nu permită să se ajungă la astfel de situații. Iată de ce. Sistemul nou care va fi implementat are aceste uh, sisteme portabile de măsurare a emisiilor, care reprezintă cea mai bună garanție uh, a evitării fraudelor pe viitor. Pentru că una din problemele pe care le identificaserăm era că acest lucru s-a întâmplat pentru că mașinile nu aveau un sistem de verificare în condiții reale de conducere. Deci acum avem într-adevăr o adevărată garanție că lucrurile nu se vor repeta. Însă faptul că s-au întâmplat deja astfel de fraude este o situație pe care ne-am fi dorit să nu o avem, însă există aici o a doua dificultate pentru sistemul actual și anume că Comisia stabilește regulile, dar cei care fac controlele sunt statele membre. Comisia nu are suficienți uh, funcționari pentru a face o omologare a mașinilor sau pentru a verifica mașinile. Nu, noi nu facem procese de certificare. Acest lucru se face la nivelul autorităților naționale, pentru că ele sunt competente pentru acest lucru prin sistemul de omologare de tip. Domnul Ghisec a pus o întrebare foarte interesantă. Dumneavoastră mă întrebați de ce sistemele din Europa sunt atât de complexe, de dificile. Pentru că în Europa nu avem o singură țară, ci 28 de țări diferite și dacă ar fi depins totul de comisie, am fi reușit să aprobăm totul de foarte mult timp, dar până la urmă deciziile se iau la nivelul unui comitet de lucru cu majoritate calificată și în multe comitete de lucru e greu să ajungem la majoritate calificată. E nevoie de timp și chiar și atunci când ajungem la majoritate calificată nu putem să o facem imediat. E nevoie de trei luni de zile când uh, Parlamentul și Consiliul pot interveni, pot prezenta obiecții, deci noi trebuie să respectăm procedurile și legile pe care le-am stabilit. Deci nu putem face mai mult uh, pentru a îmbunătăți legislația pe care o avem. Domnul Dans mă întreba cine participă în acest comitet uh, auto. Participanții sunt reprezentanții statelor membre în conformitate cu procedurile de comitologie. Am fost întrebat uh, și în legătură cu diferențele între Statele Unite și Europa. Doamna președinte spunea că vor exista dezbateri specifice pe această temă. Domnul Roșfor uh, m-a întrebat care a fost răspunsul pe care l-a dat Comisia. Noi am spus că suntem conștienți de faptul că există divergențe și că încercăm să schimbăm sistemul, că lucrăm la această schimbare. Faptul că exista o divergență între uh, emisiile înregistrate în condiții reale și cele înregistrate în condiții de laborator nu însemna, nu implica neapărat că exista și o fraudă. Nu, noi știam că există această divergență și speram să o eliminăm. Acum, probabil că prin acest sistem portabil, această divergență va dispărea. Doamna Kilonen ne-a întrebat de ce n-am luat în serios informația care ne-a parvenit. De fapt, am luat-o foarte în serios și raportul de la Centrul Comun de Cercetare a venit tocmai pentru a prezenta un nou sistem și uh, ei ne-au recomandat acest sistem portabil de măsurare emisiilor la nivelul mașinilor. Acum, pentru doamna Deli. Doamna Deli, vreau să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Sunt funcționar european. Uh, Lucrez din 1986 la comisie. Am avut uh, posturi diferite. Am început la serviciul juridic la comisie și primul lucru pe care a trebuit să-l fac a fost să aduc în instanță propria mea țară. Am, transport, am lucrat în transport, uh, industrie, energie, IMM-uri și acum la mediu. Și cred că mobilitatea este un lucru bun, de altfel este încurajată la comisie. Alții ca și mine au avut uh, același, uh, aceeași traiectorie profesională, astfel de carieră și cu toții lucrăm în interesul european. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Metzger, vă rog. Really very short. Da, cred că pot să fiu foarte succint și asta pentru că colegii mei au răspuns la majoritatea întrebărilor, însă a fost una care avea de-a face direct cu emisiile de dioxid de carbon și mașinile diesel. Cred că trebuie să ne întoarcem la cele spuse de domnul Henkel. Trebuie să facem o diferență între cele două probleme. Există diferențe între ciclurile de testare ale emisiilor și emisiile reale de conducere și știm care sunt motivele pentru acestea, însă nu știam că există și aceste uh, dispozitive de manipulare din cazul Volkswagen. Ce mai știm? Știm că alte companii sunt capabile să își îndeplinească Uh, plafoanele și limitele prin soluții tehnice. Cred că acest lucru este valabil pentru poluatori. Există soluții tehnice care sunt pe piață și în acest fel se ating standardele de către companii. Dar bineînțeles, dacă dorim să fie evitate aceste tehnologii, atunci trebuie să, trebuie să fie inventate aceste dispozitive de manipulare astfel încât mașinile să se alinieze legislației europene existente. E singurul punct pe care l-am pe listă. Vă mulțumim foarte mult și acum trecem la o a doua rundă. Domnul Belet are cuvântul Ivo. Thanks very much, Chair. Mulțumesc mult, doamnă președinte, Cât timp am? Un minut, 30 de secunde, un minut și jumătate. Nu mai amintesc. Dacă ar putea toată lumea să fie sub două minute, atunci va fi în regulă. Mai puțin de două minute. Am pierdut deja 30 de secunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare mai degrabă tehnică, în primul rând pentru domnul Runghe Metzger și pentru domnul Caleha, în ceea ce privește, bineînțeles domnilor, vă mulțumesc că ați venit, are de-a face cu evaluarea impactului care a acompaniat regulamentul din 2007 pentru că în evaluarea impactului, și am citit-o din nou, se uh, Uh, calculau efectele asupra sănătății în ceea ce privește reducerea maximului de emisii, nu doar în cazul noxilor, ci și în ceea ce privește particulele. A devenit clar faptul atunci în evaluarea de impact și impactul asupra sănătății că reducerea particulelor uh, este mult mai importantă, are un impact mai mare decât impactul pe care îl au noxele. Acest lucru apare foarte clar în evaluarea de impact. Și atunci întrebarea mea e următoarea. Această reducere semnificativă a limitei de particule aceasta a fost determinată doar uh, în funcție de îngrijorările legate de sănătatea publică sau avea de-a face și cu tehnologia existentă și disponibilitatea ei. S-a concentrat mai mult comisia pe particule atunci decât pe noxe în acea evaluare a impactului. Al doilea lucru are de-a face tot cu evaluarea impactului și mă adresez domnului Peltomachi. Domnule director general, scenariul acesta legat de emisii maxime de 200 de miligrame pentru noxe a fost scenariul care s-a considerat că este opțiunea cea mai bună și acest lucru apare foarte clar în evaluarea impactului, că e o limită care, la care se poate ajunge și vorbim despre anul 2007 și că s-ar putea ajunge fără o post-testare, adică adică tehnologii cum ar fi SCR. Există o, va- o valoare limită de 75 de miligrame pe kilometru. Aceasta ar duce la un cost de 590 de euro pe vehicol diesel pentru post-tratare. Acest lucru apare la pagina 14 din evaluarea impactului. Și atunci, mai am 10 secunde, vă rog, doamnă președinte, Comisia poate să ne explice care e raționamentul din spatele următorului argument. Do- opțiunea cu 200 de miligrame ar fi putut să fie atinsă fără post-tratament. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, doamna Fa. La première est juridique. Mulțumesc o întrebare despre regulamentul 715 din 2007. Articolul 13 spune că statele membre trebuie să definească sancțiunile și ce anume reprezintă o infracțiune. Credeți că acest articol este suficient de precis? Ați făcut o evaluare a dispozitivelor pe care le-au adoptat diferitele state membre? Uh, având în vedere scrisorile pe care le-ați trimis uh, pentru atenționare, se pare că aceste dispozitive de sancționare nu erau cine știe ce eficiente. Vor exista modificări ale reglementărilor uh, pentru controlul tehnic și controlarea controlelor tehnice, pentru că știu că și aici există uh, fraude. În sfârșit, o altă întrebare, testele în condiții reale. Uh, Apropo de viteză, puteți să faceți aceste teste la o viteză scăzută pentru că atunci când uh, suntem în trafic și uh, într-un uh, ambuteiaj, nu depășim mai mult de 16 km pe oră, cel puțin la Paris. Domnul, domnul Herzog? Yeah, uh, vielen Dank. Domnul Ertug, da, vă mulțumesc. Trebuie să spun foarte clar că eu nu fac nicio diferență între o comisie normală și o comisie de uh, anchetă în ceea ce se întâmplă. Vreau să rămânem la Euro 5 și Euro 6, la aceste regulamente. Și am o întrebare pentru domnul Peltomechi. În regulamentele Euro 5, Euro 6 se interzice clar folosirea de uh, de sisteme în ceea ce privește controlarea emisiilor. Acolo există și excepții și excepții atunci când e neapărat nevoie de un asemenea dispozitiv astfel încât motorul să fie protejat și să asigure performanța mașinii. mașinii. Și tocmai pentru că există astfel de excepții, toți constructorii de automobile cred că sunt cei care se află într-o situație favorabilă acum. Știți și dumneavoastră, ca mine, cei de la comisie, de aceste lucruri. Și cum evaluați dumneavoastră aceste, ex, aceste excepții care sunt făcute acolo? E nevoie nevoie de intervenție din partea Comisiei și dacă da, ce fel de intervenție? Aceste regulamente există din anul 2007 și din 2017, din 2007 există și aceste excepții prin care constructorii își aloc avantaje. Așa că cum puteți să vă asigurați că nu există dispozitive de felul acesta care, de care se poate abuza? Ce poate să facă Comisia în acest sens? Ce vă gândiți să faceți? Vă mulțumim, domnul Demesmarker. Da, vă mulțumesc. Ce mă gândesc eu că trebuie să facem în această comisie de anchetă? Cred că trebuie să avem informații transparente și pe care să ne putem baza. Aceasta este baza muncii noastre. Am uh, discutat cu cei de la Emissions Analytics, o autoritate de testare independentă care măsoară emisiile automobilelor. În ultimii ani, acolo s-au făcut câteva texte practice în ultimii ani și în ceea ce privește aceste sisteme portabile de măsurare ale emisiilor. S-au uh, testat mii de mașini, o treime în Uniunea Europeană, cealaltă în SUA și pe baza acestor teste s-a făcut o bază de date online. Sunt acestea informații de care Comisia Europeană ține cont atunci când vorbește de punerea în aplicare a testelor de emisii reale? Apoi, spre sfârșitul lunii, această autoritate, Emissions Analytics, independentă de testare, va trebui să lanseze un sistem de rating, un sistem de acreditare pentru automobile. Eu cred că ar fi un instrument care promite multe. Știe Comisia despre acest instrument și ce fel de rol ar putea juca un asemenea instrument în Europa. Și încă o observație sau o întrebare în ceea ce privește punerea în aplicare a emisiilor reale. Condițiile pentru emisiile reale trebuie să fie transparente și clare, astfel încât rezultatele să fie unele pe care ne putem baza. În acest sens am o întrebare în ceea ce privește nevoia, acest, nevoia de această funcție de transfer. Eu mă gândesc că această funcție de transfer nu ajută întotdeauna la transparență. Poate ne spune mai multă comisia. Domnul Parniu are cuvântul. Euh, Cum se spune în franceză, când avem la îndemână să profităm de toți trei. Acum ca să intrăm în mai multe amănunte, pentru că vrem să înțelegem mai întâi cum se organizează participarea părților interesate și mai ales a industriei fabricante de autovehicule la uh, întâlnirile tehnice, când uh, aflăm informații, cel puțin cele care mi-au parvenit mie, uh, ne întrebăm dacă principiile Uniunii în ceea ce privește buna guvernanță chiar au fost respectate. A doua întrebare, cum reacționează întreprinderile uh, fabricante și uh, autoritățile care se ocupă de omologare? Știm că din cauza concurenței se poate ajunge la niște comportamente laxiste. Ne aducem aminte de scandalul protezelor mamare unde uh, un organism german Um, a dat exemplul negativ pentru că avea o atitudine prea laxistă față de un fabricant francez. De deci, ce puteți să ne spunem de aceste practici unde îți alege uh, organismul de omologare care este cel mai, care este cel mai favorabil? O altă întrebare, apropo de uh, legislația cu privire la calitatea aerului și uh, cu privire la NC știind că emisiile poluatoare nu uh, corespund plafoanelor, atunci care sunt uh, consecințele asupra uh, eforturilor noastre de a atinge obiectivele uh, de protecția mediului și mai ales de calitatea aerului? Și cum credem noi că vom putea să atingem obiectivele din uh, directiva NEC? Cred că întreaga legislație europeană este pusă acum sub semnul întrebării speakers. Mai avem încă șapte vorbitori pe listă, așa că v-aș ruga să vă încadrați într-un minut ca să putem să ascultăm pe toată lumea, să mai ascultăm și răspunsurile la întrebări și să avem timp suficient să atacăm și ultimul punct de pe ordinea de zi. Domnul Silichiotis are cuvântul. Îmi cer scuze, mă voi descurca mai bine data viitoare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc directorilor general care au venit astăzi la noi. Când avem de-a face cu o dificultate, avem de-a face și cu responsabilități și intervine aici și un posibil vid legislativ. Trebuie să ne folosim de tot ce putem astfel încât companiile să nu se sustragă responsabilităților. Nu am auzit nimic de la dumneavoastră în ceea ce privește vidurile legislative care există în moment și ce ar trebui schimbat. În ceea ce ne privește pe noi, credem că atât Comisia cât și guvernele statelor membre sunt responsabile. În ceea ce privește um, cele spuse de colega mea Miriam în răspuns la întrebarea adresată. Nu ni s-a spus foarte clar cine, unde considerăm că e punctul principal aici. Comisia dinainte spunea că sistemele Volks, din Volkswagen puteau să falsifice rezultatele. Așa că întrebarea e de ce nu s-a făcut nimic când s-a făcut această descoperire atunci. Ce ați dori să vedeți că se schimbă acum în lumina celor întâmplate, astfel încât putem să ne, să ne putem asigura pe viitor că rolul comisiei este unul eficient și ce ați schimba în ceea ce privește legislația? Vă mulțumesc! Domnul Sorinio, vă mulțumesc, domnule președinte. Noi aici, doamnă președinte, noi aici în această comisie încercăm să vedem ce greșeli au fost făcute, astfel încât să ne asigurăm că putem uh, să sancționăm și să corectăm orice fel de comportament deviant. Pe asta aș dori să ne axăm. Cu ce avem noi de a face aici? Avem de a face cu uh, trei of- persoane oficiale care își doresc să creeze un sistem sub care industria automobilelor din Uniunea Europeană să fie una competitivă și care să țină cont, bineînțeles, de standardele de mediu. Însă cred că oamenii au impresia că trebuie să se facă mai mult. Avem nevoie de un plan legislativ și un alt plan. Un plan legislativ ar fi unul foarte bun, dar e foarte clar că e nevoie de mult timp și va fi un plan complex. Ce am putea să facem? Modernizări tehnice, să fie modernizată industria noastră europeană, astfel încât să aibă un rol de lider în ceea ce privește un transport inteligent și ecologic. Cred că acest lucru este posibil. Dar cred că e posibil să vedem și oportunități aici. Putem să mobilizăm Europa și putem să ne îndreptăm spre un nou ciclu în ceea ce privește industria automobilistică. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Jotlovski are cuvântul. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Despre norme putem să discutăm în Europa, că există studii în Europa, că în uh, SUA studiile vin după, dar un lucru clar e următorul. Foarte ușor și în mod perfid am fost înșelați. Acesta e lucrul cel mai clar. S-au folosit aceste dispozitive de manipulare ceea ce înseamnă că în afara laboratoarelor motoarele funcționau altfel, performanța era mai bună, poluarea mediului era mai înaltă. Nu știu cui să mă adresez, mă adresez inițial tuturor celor trei invitați. Cum arată situația? Ce fel de legislație europeană ar trebui să existe astfel încât asemenea dispozitive să nu poată să fie folosite și asemenea tipuri de software? Cum s-a putut ajunge la această situație? Ce fel de dispoziție europene ar putea să acționeze astfel încât să contracareze astfel de situații pe viitor? Trebuie să răspundem la această întrebare. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Paluci. Uh, eh, si, rapidamente. Foarte rapid. Două întrebări. Dacă am înțeles eu bine, lipsa de conformitate între rezultatele de laborator și rezultatele reale era deja cunoscută. Și ar fi trebuit să avem norme noi. Directorii adjunți ne-au spus, am trimis scrisori către statele membre ca să le semnalăm problema. Când au fost trimise aceste scrisori? Care au fost reacțiile statelor membre? Am înțeles că au fost lansate 23 de proceduri pentru nerespectarea dreptului comunitar. Ar fi interesant să știm cui și uh, ce s-a întâmplat cu aceste proceduri până la urmă. Mulțumesc! Muchas, <clears throat> muchas gracias, Presidenta. El propio președintă. Aceste audieri ne-au arătat că ceva nu merge bine, pentru că propunem aici o nouă legislație, noi mecanisme de control, noi mecanisme de monitorizare. Asta arată în mod clar că ceva nu mergea bine. Nu mergea bine nici din partea Comisiei Europene, nici din partea statelor membre, pentru că Ținând cont de uh, legislația actuală, ambele aveau anumite competențe clare. Comisia noastră trebuie să verifice cine deține responsabilitatea pentru această fraudă și să ne arate, pe de altă parte, cum trebuie să avansăm mai departe, cum putem schimba lucrurile, cum putem profita de această ocazie pentru ca orașele noastre să fie mai curate și pentru a avea o industrie de vârf în același timp, pentru că n-ar trebui să ignorăm faptul că industria auto este vitală pentru economia europeană și pentru economia multor țări în general. Aș vrea să vă adresez și o întrebare concretă. Vreau să vă întreb care este uh, în legislația europeană care sunt instrumentele de care dispun statele membre și Comisia și care sunt diversele responsabilități care existau pentru a încheta felul în care se utilizează aceste dispozitive de manipulare. Pentru că s-ar putea să ne aflăm aici în fața unei deficiențe legislative, să nu avem destule mecanisme pentru a verifica tot ce s-a întâmplat, în special pe partea Comisiei. Mulțumesc! Doamna Șaldemosă, vă mulțumesc foarte mult! Domnule Peltomache, ne-ați spus și știm că a existat un un ONG de mediu în Statele Unite care a descoperit aceste dispozitive de manipulare. Și ne vorbiți acum de o nouă propunere pentru sistemele de omologare de tip în Uniunea Europeană. Ați ținut cont de ce rol ar putea să joace ONG-urile în ceea ce privește rezultatele testelor, suspiciuni de fraudă pe viitor? Știu că ați încercat să, veniți, să găsiți un sistem foarte bun cu responsabilități diferite pentru instituții, statele membre, însă v-ați gândit și la un rol pentru ONG-uri, pentru că eu cred că ele pot să joace un rol foarte important pe viitor, astfel încât să se descopere noi cazuri de fraudă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult și acum pentru pentru o ultimă rundă de întrebări, domnule Peltomachi. Thank you and... Mulțumesc. Prima întrebare a domnului Belet apropo de evaluarea de impact din 2007. Da, probabil că vă referați la cele costuri de 500-600 de euro această evaluare rămâne valabilă și astăzi. Cealaltă întrebare, ce ar fi trebuit uh, să facă comisia, care sunt soluțiile tehnologice disponibile, dar chiar și atunci uh, noi am făcut evaluarea care se cuvenea și am știut care ar fi fost impactul din punct de vedere al costurilor per autovehicul următoarea întrebare, noi urmărim îndeaproape felul în care statele membre implementează legislația europeană în ce privește standardele EUR 5 și EUR 6, iar în ce privește sancțiunile, mai ales în cazul Volkswagen, pot să vă garantez că toată lumea a făcut ce trebuia să facă. În ce privește Euro, EUR 5 și EUR 6, dificultăți și derogări. Suntem uh, perfect conștienți de existența lor, le analizăm, vom vedea care sunt lacunele juridice um, și uh, în Uniunea Europeană și în SUA. E normal, întotdeauna există niște lacune, niște derogări de la niște uh, reguli noi acum le vom analiza în profunzime și vom încerca uh, să vedem cum anume să reparăm uh, lacunele și cum să reducem numărul de derogări. Să știți că până și în Germania are loc o discuție în profunzime pe această temă. Întrebarea cu privire la ONG-uri. și datele uh, disponibile online de la diferite organisme independente. Uh, noi uh, lucrăm în mod foarte deschis, primim orice fel de contribuție care ne este trimisă și care poate să ne fie utilă. Și așa s-a întâmplat și atunci când um, am fost uh, informați cu privire la cazul Volkswagen, și nu este singurul exemplu, au existat și altele, ca de exemplu cu privire la un sistem de aer condiționat pentru anumite modele de autovehicule. O altă întrebare De fapt, erau niște comentarii cum putem să stimulăm um, inovarea și noile tehnologii. Facem deja acest lucru în cadrul programului CARS 20 și 21. Și acestea sunt elementele pe care trebuie să le avem în vedere. Și Cred că dacă am omis ceva, vă rog să-mi spuneți, dar în rest mi se pare că am răspuns la toate întrebările. Din sală, fără microfon. I... I was saying that. Da, da, spuneam că în legislația americană se recunoaște posibilitatea de a folosi dispozitivele de manipulare în anumite circunstanțe, dar în legislația europeană acest lucru este interzis. Însă acum rămâne de văzut care sunt condițiile, care sunt limitele și care sunt uh, uh derogările care ar putea să fie uh, acordate. Deci, uh, de ce să se folosească aceste dispozitive de manipulare? Pentru că vrei să eviți niște accidente, de exemplu? Deci, asemenea uh, uh, condiții sunt uh, uh, avute în vedere, sunt discutate în Germania și să știți că ne consultăm cu experții juridici și vom reveni cu informații deocamdată. Nu putem decât să recunoaștem că există această diferență între legislația americană și cea europeană. Încă o întrebare, domnule Hertug. Dacă citești derogările din regulament, e evident că toți fabricanții, nu cei din Germania, toți fabricanții Uh, abuzează de aceste derogări și o fac din 2007, pentru că regulamentul este din 2007. Acum îmi spuneți că analizați și încercați să faceți ceva, dar dumneavoastră sunteți Comisia Europeană, dumneavoastră sunteți responsabil pentru acest tip de, de atitudine și trebuie să o sancționați. Dacă statele membre abuzează de o dispoziție legislativă, trebuie să luați măsuri și de aceea Um, eu v-am pus întrebarea ce e de făcut și de ce nu ați făcut-o până în prezent. Acum trebuie să vedem foarte clar cum definim condițiile uh, pentru folosirea derogărilor, pentru acordarea derogărilor și dacă cumva se comite un abuz, se uh, încalcă legea. Dar să vedem ce probe avem Uh, care să sprijine această teorie că legea a fost încălcată. Iată etapa în care ne aflăm. Încă nu avem suficiente probe solide la dispoziție, dar le căutăm. Președinta, mai mult ca sigur vom mai discuta despre acest punct în următoarele luni. Și uh, oricum am, avem în vedere și o comparare a legislației americane cu cea europeană. Mulțumesc, domnule Caleha. Da, vă mulțumesc. Am să completez între, um, răspunsurile pe care le-a dat uh, colegul meu. Încep cu întrebarea domnului Belet. Dumnealui ne-a întrebat cu privire la evaluarea de impact și consecințele asupra sănătății de la um, uh, particulele fine și de la noxe. Să știți că le-am luat în considerare pe amândouă. Este clar că uh, microparticolele și noxele sunt o amenințare serioasă pentru sănătate și uh, în ceea ce privește motoarele diesel, problema este exacerbată. De aceea noi vrem să ne concentrăm pe uh, emisiile în condiții reale de condus, pentru că vrem să reducem impactul pe care îl au asupra calității aerului acești, uh, aceste substanțe poluatoare. În ceea ce privește uh, domnul, uh, doamna de Mismacher, a fost foarte important ce a spus dumneavoastră. Ați făcut trimitere la această uh, bază de date online um, și la datele care provin de la organisme independente. Să știți că Centrul de Cercetare Comun deja analizează această bază de date. Este un instrument foarte important și foarte util pentru noi. Domnul Parnio, Dumneavoastră vă puneați întrebări în ce privește participarea industriei la comitet. Industria nu participă la comitetul tehnic. Acesta este un comitet uh, de reglementare potrivit uh, uh, legislației de comitologie. În schimb, industria participă la grupul de lucru RDE pe care l-am creat în 2011 cu acordul tuturor instituțiilor ca să accelerăm transformarea produselor. Industria a participat și la CARS 22 și la CARS 21. Așa e tradiția, să ne consultăm cu ei, să avem schimb de opinii dacă vrem să uh, instaurăm un nou sistem de emisii, nu poți să te mulțumești tu, lege, um, um, autoritatea de reglementare, să dictezi legea. Trebuie să te consulți cu cei care trebuie să o aplice, dar să știți că există niște proceduri și la nivelul statelor membre. Nu industria hotărăște și să știți că industria nu prea a fost mulțumită de soluțiile care au fost propuse de uh, comitet. Deci dacă îi întrebați, puteți să le puneți întrebarea și o să vedeți că uh, o să vă răspundă așa cum vă spun eu, domnule Silichiotis, vreau să spun că mi-aduc uh, aminte cu drag de dumnealui de când era uh, ministru pentru industrie um, în Cipru și dumnealui a spus foarte bine ce trebuie să schimbăm. Două lucruri trebuie schimbate. Testele, deoarece testele pe care le-am avut până acum în vigoare nu funcționează bine și apoi felul în care supraveghem piața, pentru că dacă ai un test care Um, nu reflectă emisiile în timp real și uh, ai o monitorizare prin uh, mecanismul de supraveghere a pieței uh, care funcționează bine, atunci eviți apariția oricărei uh, fraude. Și acum reformăm sistemul RDE și reformăm și sistemul de omologare de tip. Domnul Zorinio spunea ce trebuie să facem uh, în plus legislația este complexă și ar putea să fie o oportunitate pentru industrie. Dacă ei folosesc tehnologia corectă, este o șansă pentru ei și sunt de acord. Trebuie să le spunem consumatorilor că industria are un rol de jucat și că inovarea este foarte importantă. Domnul Slotovski și domnul Blanco uh, puneau problema uh, dispozitivelor de manipulare și domnul Hertug, de asemenea. Cred că meritați un răspuns corect dispozitivele de manipulare sunt interzise potrivit legislației europene din 2007. Orice fabricant care folosește un dispozitiv de manipulare încalcă legea și poate să fie sancționat. Și trebuie să fie foarte clar acest lucru. Cine aplică sancțiunile? Statele membre. De ce statele membre? Păi pentru că ele fac omologările de tip. Statele membre trebuie să verifice dacă autovehiculele nu au dispozitive de manipulare. Acest lucru este foarte clar și nu trebuie să existe vreo neînțelegere la mijloc. Dacă un fabricant a înșelat în vreun fel legea, atunci trebuie să fie sancționat, pentru că legislația europeană interzice asemenea dispozitive. Așa stau lucrurile și am spus acest lucru, am, am spus-o foarte clar în nenumărate rânduri. Domnule Blanco, Uh, au, a dat greș Comisia, au dat greș statele, statele membre. E adevărat că a existat o fraudă. Și acum căutăm vinovatul, vinovatul pentru această fraudă. Și cine este vinovat? Cel care a comis frauda. Ce trebuie să facem acum? Trebuie să ne asigurăm că nu se va mai repeta această fraudă. Cum? Îmbunătățind legislația europeană și îmbunătățind dispozițiile care sunt uh, obligatorii pentru piață. Suntem capabili să o facem? Așa și facem. Acum, tocmai asta facem. Domnule Paulucci, ați întrebat când au fost trimise scrisorile. Domnul Tajani, deja în iulie 2012, a scris statelor membre ca să le spună aveți nevoie de mai multă supraveghere a pieței în uh, sectorul uh, fabricării autovehiculelor. A propus și modificarea mecanismului de supraveghere a pieței. Însă Uh, acest lucru nu a avut sorți de de la Parlament și la Consiliu. În 2013 au fost trimise scrisori în ce privește sancțiunile și am demarat procedurile pilot uh, uh, care a fost dezbătute la Comisia Envi. Ultimul punct, doamna Șaldemose, drepturile, uh, rolul ONG-urilor. Nu putem să ne descurcăm fără ele. Ele sunt o rotiță din sistem. Ele asigură echilibrul sistemului. De aceea accesul la justiție este atât de important și de aceea avem nevoie de ei ca să ne urmărească, ca să participe și să-și aducă contribuția. Trebuie să vă spun că înainte de orice Consiliu de Mediu avem discuții cu reprezentanții ONG-urilor, avem dialoguri structurate cu ei, dar chiar și în funcțiile pe care le-am avut eu înainte la comisie, mi-am dat seama că este important să uh, dai ascultare tuturor Um, consumatorilor, industriei, dar și societății civile. Fără ei nu ne putem descurca. Mulțumesc! Dacă ultimul nostru invitat mai dorește să adauge ceva? Nu? Nu doresc, cred că s-a spus tot ce era de spus. Vă mulțumesc și eu. Dragi colegi, știu că v-ați dori poate să mai puneți întrebări suplimentare, însă așa cum v-am spus și la început, este doar prima rundă de discuții vom avea ocazia să punem din nou toate întrebările care au fost adresate astăzi. Dacă mai aveți nelămuriri, puteți să trimiteți întrebări în scris și ne vom asigura că veți primi răspuns. Toate întrebările pot să fie adresate și răspunsurile vor fi trimise tuturor membrilor și oricum vom avea întâlniri uh, unde să discutăm în profunzime în următoarele luni. Acum vreau să mulțumesc uh, reprezentanților diferitelor uh, direcții generale pentru spiritul de deschidere. N-am primit toate răspunsurile. Data viitoare, mă rog, spune doamna președinte, uneori poate că nu aveți răspunsurile pe care noi ne le dorim, pentru că ele țin de competența industriei sau a statelor membre, dar oricum vă mulțumim frumos pentru prezență și probabil că ne vom mai revedea în următoarele luni. Vicepreședinții pot să vină la prezidiu dacă doresc. Când vreau să mă simt prea singură aici. <laughs> ok, colleagues, uh, let's move on. Dragi colegi, trecem mai departe la ultimul punct, care este însă foarte important pentru munca care ne așteaptă. După cum știți, ați fost informați de către coordonatori. Am avut câteva întâlniri, una chiar în această dimineață, pentru a vedea care este programul de lucru și metodele de lucru pentru anul care ne așteaptă. Este foarte important, avem un rol uh, esențial, dar nu ușor. Uh, și am cerut tuturor grupurilor politice să-și prezinte propunerile până, până, până pe 22 martie și uh, să invităm experți la audierile noastre pentru a ne centra în primul rând, dar nu numai, uh, pe activitățile din prima parte a anului. Suntem acum uh, chiar în toiul acestor pregătiri și vreau să vă anunț că următoarea întâlnire care va avea loc pe 19 aprilie am uh, stabilit deja o primă audiere cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei și cu uh, Consiliul Internațional pentru Transportul Curat. Și acum am să dau cuvântul celor doi raportori pentru a ne face o introducere a vedea care este situația actuală, care sunt elementele esențiale, să avem un schimb de opinii și să ținem cont și de comentariile dumneavoastră pentru a ne asigura ca săptămâna viitoare la Strasburg, unde avem o altă întâlnire a coordonatorilor, să putem stabili în sfârșit metodologia pentru audierile din prima jumătate a anului. Domnul Salba, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președintă. Dragă coleg, domnule Gerbrandi, am să vă spun care este propunerea noastră pentru următoarele luni. Sunt convins că vom avea o cooperare foarte bună și cu rezultate bune cu dumneavoastră și cu ceilalți raportori din umbră. Cu toții cunoaștem foarte bine care sunt provocările care ne așteaptă. Am văzut și în presă acest lucru. Există multe așteptări față de comisia noastră și cred că avem obligația să fim la înălțimea tuturor acestor așteptări. Pe de altă parte, cred că mulți dintre noi știu cât de important este sectorul auto pentru viitorul UE și pentru viitorul a milioane de lucrători europeni. Mai mult decât atât, știm cu toții că această criză reprezintă o adevărată oportunitate pentru ca Uniunea Europeană să promoveze și mai mult investițiile în cercetare și dezvoltare, pe viitor. Și pentru mine e clar că fiecare criză reprezintă o și, și o oportunitate. De asemenea, mi-e clar că această criză și crizele în general nu pot pune în pericol nici măcar un loc de muncă în UE. În ultimele săptămâni am dezbătut și am negociat foaia de parcurs pentru următoarele luni între coraportor, domnul Jet Brandi, doamna președintă și coordonatorii din partea grupurilor politice. Și am ajuns până la urmă la un acord, un acord care mi se pare echilibrat. Vom începe cu o serie de audieri în luna iunie pentru a strânge informații și pentru a ne face o opinie în vederea unei munci cât mai riguroase cu putințe. Audierile vor fi împărțite în trei blocuri. În primul rând, vom avea experți uh, din partea uh, tehnologiei pentru motoarele mașinilor. În al doilea rând, vom avea experți în testele de emisii în condiții reale. Și în al treilea rând, vom avea experți în calitatea aerului. Vom continua după aceea cu agenții, instituții din Statele Unite și cu experți de acolo pentru a vedea și punctul lor de vedere și în a doua jumătate a anului vom începe cu schimburi de opinii cu Colegiul de Comisari. Ne gândim încă de pe acum la o serie de întrebări pe care să le prezentăm statelor membre pentru a avea o dezbatere în cadrul acestor întâlniri. Doamna președinte, colegul meu, domnul Gerbrandi, va explica până la capăt uh, deciziile la care am ajuns împreună. Da, mulțumesc. Mulțumesc, uh, Pablo Salba, pentru acest uh, comentariu introductiv. Aș adăuga doar câteva chestiuni. În primul rând, pentru a nu avea o dezamăgire prea mare atunci când ajungem la raportul interimar. Vreau să vă atrag atenția încă de pe acum că acest raport uh, interimar nu va fi unul cu un conținut uh, politic ridicat sau cu multe secrete dezvăluite. Noi ne dorim un raport uh, interimar care să țină cont de regulile noastre interne și am hotărât să nu ne alterăm Uh, propriul curs al lucrărilor pentru a avea un raport uh, mai puternic. Pentru că, până la urmă, raportul final este cel care ne interesează cel mai mult și asta doar ca să nu fiți dezamăgiți uh, când vom avea acest prim raport. În al doilea rând, felul în care organizăm audierile și pe cine invităm sunt elemente absolut esențiale. Tocmai de aceea am făcut uh, propunerea către coordonatorii și coordonatorii au acceptat-o, pentru că, așa cum a arătat și domnul Salva, să începem cu ex experți um, la nivel tehnologic, uh, experți pe tema motoarelor, emisii în condiții reale, în ceea ce privește impactul asupra calității aerului, deci e vorba de o primă etapă cu care vom începe și după aceea vom trece la un spectru mai degrabă politic în care să includem și societatea civilă. Este practic un prim pas pe care îl vom face spre societatea civilă, după care vom invita mai mulți reprezentanți din partea Statelor Unite, de exemplu din partea Agenției pentru Protecția Mediului, din Statele Unite pentru a vedea cum au lucrat ei și care sunt diferențele între Statele Unite și UE. Și abia după aceea vom începe să vedem ce se întâmplă cu sistemul de decizii în Comisia Europeană și nu vom face cu comisarii, ci cu funcționarii și cu toți cei care au fost implicați deja și în dezbaterea de astăzi. Următoarea etapă ar fi industria, pentru ca în iulie și septembrie să trecem înspre comisie. Aceasta ar fi ordinea din punct de vedere cronologic și uh, există și o explicație strategică în spatele acestei propuneri. Din acest motiv uh, am făcut propunerea coordonatorilor și pot să spun cu bucurie că ei au acceptat-o în această dimineață. Mulțumesc! Mulțumesc! Poate aș putea adăuga încă o informație pentru colegi. Pentru fiecare audiere pregătim, uh, în calitate de comisie, pregătim și niște întrebări. Ținând cont de propunerile diverselor uh, grupuri politice, pentru ca a pentru a avea niște, niște întrebări pregătite dinainte și a, pentru a-și cere, a cere și răspunsuri în scris, să fim foarte bine pregătiți pentru a putea intra în detalii de fiecare dată. Asta ca să știți dinainte că pregătim aceste întrebări din timp. În al doilea rând, cred că ar fi bine să redactăm și un chestionar care să fie adresat statelor membre legat de omologarea de tip, supravegherea pieții, încă ne gândim la diverse posibilități, dar și în acest caz trebuie să ne asigurăm că înainte de a-i invita la o audiere aici în fața comisiei noastre, pentru că știți, așa cum am spus de mai multe ori, avem un timp limitat la dispoziție, trebuie să fim pregătiți să știm ce întrebări punem și cui dorim să adresăm acele întrebări. Tot aceasta este faza pregătitoare. Și acum Trecem la grupurile politice pentru reacții sau pentru întrebări. Domnul Găseche. Vă mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. În principiu, sprijin de plin pentru modul în care vor să acționeze ambii raportori. Am uh, fost de acord și suntem pe linia pe care ne dorim. Poate o chestiune principală, pentru că e prima reuniune, avem un mandat formulat în scris, așa că trebuie să îl prelucrăm pe acesta, să ne menținem la el, să nu îl extindem. Noi, PP-ul, credem că nu trebuie să fie ca această, să stea lucrurile în felul următor, să ne adresăm împotriva industriei, împotriva unor anumite persoane. Trebuie să muncim într-un mod foarte constructiv, să nu ajungem la confruntări, dezbaterii logice. Și domnul raportor a spus, Zalba a spus foarte clar că e foarte importantă și com- competitivitatea industriei noastre. Aceasta e în joc aici. Până la urmă vorbim despre foarte multe locuri de muncă și de aceea trebuie să ne gândim și la acestea. Un punct pragmatic care ne bucură foarte mult. Cererile noastre din partea PP-ului au fost preluate și nu trebuie să, ca această comisie să devină un uh, circ, să nu tot invităm uh, colegi uh, sau să mergem câte jumătate din noi în America și așa mai departe, pentru că până la urmă urmelor vorbim despre emisiile de dioxid de carbon, așa că trebuie să acționăm foarte constructiv. Dar aveți sprijinul PP, vă mulțumesc! Mulțumesc! Pe lângă acesta, trebuie să ne asigurăm că toată lumea are posibilitatea să pună întrebări, pentru că avem uh, mulți uh, invitați aici. Deci e bine și din punct de vedere al emisiilor, dar și din punct de vedere al transparenței. Domnul Dans, da. Nu am foarte multe de adăugat, uh, toate grupurile sunt interesate, toată lumea așteaptă ca această comisie să ajungă la un rezultat și până la urmă Industria și consumatorii și factorii de decizie trebuie să aibă încredere și cred că acesta este obiectivul nostru al tuturor. Din punctul de vedere al dezbaterii pe care am avut-o la întâlnirea coordonatorilor pentru a vedea ce fel de audieri vom organiza, cred că discuțiile noastre au fost foarte constructive și formatul la care s-a ajuns până la urmă se bazează pe un principiu foarte larg, și anume că începem cu o colectare a informației pentru a avea niște date foarte clare înainte de a trece la uh, anchetarea persoanelor care ne-ar putea da mai multe informații în legătură cu ce s-a întâmplat sau ce s-ar putea întâmpla în urma acestui scandal. Și comentariile care s-au făcut deja aici uh, sunt foarte adevărate. Trebuie să ne gândim și la uh, emisiile care sunt uh, provocate de călătorile pe care le facem la Luxemburg. Știu că e o chestiune interesantă și posibilitatea de a invita uh, persoane uh, din Statele Unite aici, mai bine să invităm 4-5 persoane decât să ne deplasăm 20 uh, dintre noi acolo și am discutat și cu raportorii pe marginea principiilor pe care trebuie să le respectăm. Există o nevoie tehnică pentru a avea acest raport și care ne îndrumă lucrările în această comisie. Ne putem da seama încă de pe acum că va fi greu să ne asigurăm un răspuns uh, cu adevărat coerent pentru întrebările pe care le vom pune noi, pentru că există aici o dificultate din punctul de vedere al numărului de persoane pe care trebuie să le invităm, dar și din punctul de vedere al timpului pe care îl avem la dispoziție pentru a realiza această anchetă, să zicem, sau interogare. Și de aceea va fi foarte dificil de organizat. Iar ceea ce s-a spus în legătură cu informația care să fie pregătită cel puțin cu două zile înainte de întâlnirea comisiei, întrebările pe care să le prezentăm, acest punct va fi esențial pentru că asta ne va permite să intrăm în detalii cu întrebări concrete pentru persoane sau martori concreți și acest element este esențial dacă dorim într-adevăr să mergem mai departe. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc! Domnul Rochefort, doriți să interveniți? Vă rog. Da, mulțumesc. Cred că am început uh, cu dreptul lucrările noastre. Felicit uh, dinainte pe cei doi raportori, nu pentru raportul final, ci pentru metodele pe care le-ați pregătit uh, sau le-ați propus împreună. Colegii au dreptate atunci când ne amintesc că trebuie să rămânem centrați pe obiectivele noastre, pentru că nu e vorba aici de uh, un proces uh, asupra unui anumit mijloc de transport, uh, sfârșitul automobilului și așa mai departe. Nu, e vorba aici de niște norme care se referă la binele comun, norme care trebuie să fie și aplicate. Și problema care se pune este cum să fie aplicate în mod corect. De altfel, atunci când normele sunt stricte și după aceea se și aplică, aceasta devine un adevărat argument comercial pentru industrie, pentru că asta înseamnă că se vând produse la un nivel foarte ridicat al calității. Iar pentru alegătorii noștri, cetățeni care sunt și consumatori în același timp, datoria noastră este să avem niște norme, uh, dar și produsele care sunt comercializate să le respecte trebuie să fim foarte atenți că avem nevoie de o piață unică europeană care să fie echitabilă, deci toți uh, producătorii europeni să fie tratați pe picior de egalitate, uh, să nu aibă posibilitatea să utilizeze anumite dispozitive care în alte părți sunt interzise. E vorba de o echitate absolut necesară pe piață. Și un alt uh, comentariu pe care vreau să-l fac uh, pentru a nu strica bilanțul de carbon pentru comisia noastră. În anumite state membre există colegi care lucrează deja pe această temă și cred că n-ar trebui să ignorăm această muncă. Există cel puțin două state membre, Belgia și Franța, care au deja comisii speciale pe această temă. Ar trebui să menținem legătura cu ei, nu știu prea bine cum, dar cred că nu trebuie neglijat acest aspect pentru că statele membre n-ar trebui să facem uh, aceeași caricatură pe care am auzit-o deja mai devreme aici, uh, că la Bruxelles se fac niște lucruri și după aia în statele membre tot ce s-a făcut se desface acolo. Și există încă cinci state membre, în afară de cele două, unde se organizează dezbateri pe această temă. Deci, bineînțeles, e un scandal care ne-a afectat pe toți și mesajul pe care doresc să-l transmit este că Lucrăm aici nu doar între noi, ci că ar trebui să includem și pe ceilalți colegi din statele membre care se gândesc în paralel la aceeași temă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Deli, vă rog. Doamna Chilionă, înainte, vă rog. Da, nu vă îngrijorați, nu-mi fac eu probleme. Da, e important să ținem cont de ordine. A, da, atunci voi vorbi finlandeză. Kiitos, uh, kiitos kaikille. Työ on lähtenyt hyvin. Da, într-adevăr, sunt și eu de acord că am început foarte bine lucrările. Așteptările, bineînțeles, sunt enorme față de noi, consumatorii europeni, contribuabilii europeni așteaptă de la noi să facem ordine și să facem să se respecte regulile. Consumatorii știu foarte bine care este prețul de plătit. Și pe de altă parte știm că această industrie angajează foarte multe persoane în Europa. Deci trebuie să lucrăm împreună pentru ca aceste persoane să aibă un loc de muncă și pe viitor. Probabil că dacă inovăm, dacă găsim noi modalități de producție și dacă suntem mai prietenoși cu mediul, pe viitor, în anii care vin, o vom reuși să o facem. Grupul meu este mulțumit cu da, planul propus și sper să putem răspunde la toate așteptările și la toate obiectivele care au fost stabilite pentru noi și să o facem într-un spirit de cooperare pozitiv, fără să avem incidente la nivel intern pe aceste teme. Cetățenii europeni, alegătorii și angajații așteaptă rezultate bune de la noi. Mulțumesc. Și acum, doamna Reda. Mulțumesc, dragi colegi. A sosit momentul să ne facem datoria și elementul cel mai important este să obținem uh, datele necesare cât mai repede cu putință. Am văzut deja că nu este atât de important să îi întrebăm pe uh, cei care sunt uh, anchetați deci Comisia și statele membre dacă nu avem datele prealabile necesare. Și sunt de acord cu abordarea celor doi raportori pentru a-i uh, interoga pe cei responsabili un pic mai târziu, însă, pe de altă parte, trebuie să grăbim un pic procesul de colectare de date, de informații. Trebuie să o facem prin intermediul secretariatului pentru ca acest proces să nu ne facă uh, să întârziem prea mult uh, procedura. Salut uh, interesul subit al PPE-ului față de chestiunile uh, de mediu. Știm cine a adus la cunoștință acest scandal, deci este important pentru noi să ne contribuția pentru această comisie de anchetă și bineînțeles, orice membru din comisia de anchetă care consideră că nu este necesar, nu e neapărat obligatoriu să participe în vizita delegației. Un ultim comentariu referitor la cererea de dovezi. Cred că acest instrument poate fi foarte util pentru comisia noastră dacă reușim să inspirăm destulă încredere pentru că există multe persoane în industrie care s-ar putea simți amenințate, care trebuie să respecte clauza de confidențialitate pentru anumite informații. Deci trebuie să ne asigurăm posibilitatea de a avea acces la informații într-un mod sigur. Și acest lucru nu se poate face de multe ori în mod electronic, atunci am putea avea o căsuță poștală fizică unde se poată transmite astfel de informații. Cred că ar fi bine în legătură cu metodele noastre de lucru să se clarifice și acest aspect. Mulțumesc! It's a, um, a relevant question, but it... E o chestiune relevantă, însă există o problemă în ceea ce privește faptul că trebuie să asigurăm anonimitatea persoanelor. Uh, nu e facil, însă vom ține cont și de acest aspect. Avem multe întrebări pentru serviciul juridic pe diferite chestiuni și ne vom ocupa de ele, însă e una dintre dificultăți, trebuie să recunosc, pe lângă altele, însă vom ține cont de ele. Și de ultima întrebare. Doamna Provo. Rapid, pentru euh, Va fi foarte rapid, pentru că deja am discutat este apropo de posibilitatea de a asculta deputați naționali din uh, statele membre, pentru că s-ar putea ca și alte parlamente naționale să facă propriile lor anchete, deci ar fi bine dacă am putea să facem schimb de informații, astfel încât să putem să um, alimentăm cea de-a doua parte a raportului în care vom uh, trimite întrebări comisie. De deci, ce bine să ținem cont și de munca de la parlamentele naționale. I have no comments. Doamna Șaldemose, nu am comentarii în gener generale în ceea ce privește procedura. Am o recomandare. Eu sunt membru a Comisiei IMCO și noi suntem responsabili pentru legislația în ceea ce privește omologarea de tip a vehiculelor și vom începe această muncă. Deja în săptămâna de după Strasburg vom avea primul schimb de opinii. Cred că este foarte important să știm încă de astăzi că multe dintre soluții au fost deja, sugerate de comisie. Așa că eu cred că e important să găsim o cale prin care să ne asigurăm că recomandările noastre, rezultatele noastre vor fi și ele vor fi și ele cuprinse în aceste sugestii. Nu știu dacă putem proceda așa, nu știu dacă e fezabil, însă ar trebui să ne gândim cum să găsim o modalitate de lucru astfel încât să ne asigurăm că noi nu ne vom pierde timpul aici, pentru că e important și trebuie să avem șansa să ne punem și noi rezultatele noastre noua propunere. Vă mulțumesc! E ceva ce voi discuta cu cei doi raportori și de asemenea și în uh, întâlnirea, reuniunea președinților, cum se numește, în CCC. Am fost dată acolo, e o experiență minunată. Cred că e o întrebare foarte bună. E bizar să încep să lucrez la o propunere legislativă în timp ce noi investigăm problemele de dedesubt. Da, vom discuta cu siguranță și acest subiect. Mai dorește cineva să ia cuvântul înainte să dau cuvântul raportorilor din nou? Nu? Atunci, domnule Zalba, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc și tuturor colegilor care au luat cuvântul. Cred că o muncă constructivă e importantă între toate grupurile politice și de aceea suntem dispuși să ținem cont de toate cele spuse. Mulțumesc, doamnă președinte, nu am multe de adăugat, spune domnul Gerbrandi. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru comentariile făcute. Ideea de a asculta și pe membrii parlamentelor naționale. Există câteva parlamente naționale care au propriile investigații acum și da, cu siguranță ne gândim să ținem cont și de rezultatele acestora, însă așa cum spunea și doamna președinte, vom discuta ulterior dacă putem să stabilim o reuniune cu o parte dintre aceștia. Ne-ar ajuta foarte mult, așa că mulțumesc și pentru această sugestie. Stimați colegi, vom ține cont de toate sugestiile făcute pe parcursul discuțiilor. Sunt multe lucruri care trebuie să fie decise în uh, reuniunea de săptămâna viitoare și reuniunile ulterioare ei. Țin să vă reamintesc faptul că următoarea reuniune va avea loc la data de 19 aprilie o adevărată audiere a martorilor, cu totul diferită față de cea de astăzi și aceasta va pune standardele pentru toate reuniunile ulterioare. Așa că vă spun că deja am pregătit întrebările scrise la reuniunea coordonatorilor și aș dori să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră și și pe coordonatori și grupurile politice să vă organizați, să ne organizăm cu toții în cel mai bun mod posibil. Pentru că am văzut astăzi, cred că discuția a fost una foarte bună, o discuție foarte deschisă, însă foarte multe întrebări uh, se suprapuneau și nu am ajuns, nu am ascultat, nu am auzit răspunsul la toate întrebările, e adevărat, așa că ar trebui să ne concentrăm mult mai bine pe un sistem ping-pong, să intrăm în profunzime, să primim cât mai multe informații de care avem nevoie. Așa că vă rog, haideți să ne pregătim foarte bine. Vă mulțumesc mult pentru această primă reuniune foarte bună și foarte deschisă. Ne vedem săptămâna viitoare la Strasburg pe Holler, dar la 19 aprilie avem următoarea noastră reuniune. Vă mulțumesc foarte mult!